îi avem în sală pe persoanele cele mai importante, petenții. Uh, în primul rând începem cu adoptarea ordinii de zi, după aceea uh, procesul verbal al regiunilor anterioare. Dacă nu sunt obiecții pentru reuniunile din 23-24 aprilie și 3 mai, le considerăm adoptate. Nu am uh, comunicări ale președintelui, deci putem trece la punctul 5. Este vorba de petiția 813 cu privire la încălcarea directivei, uh, prevederilor privind uh, directiva, cadrul cu privire la deșeuri din Italia. Petenții sunt aici, domnul Agații și domnul Caldiroli sunt în sală. Uh, îmi revine plăcerea să le dau cuvântul. Vă împărțiți timpul de vorbire, primiți maximum 5 minute și cu mare nerăbdare vă, aștept, vă ascultăm. Buongiorno e grazie della possibilità di intervento. Bună ziua și mulțumesc că mi-a dat ocazia să iau cuvântul. Tema incinerării deșeurilor este o temă eh, foarte fierbinte în Italia. Dar aici vorbim despre un deșeu ce se clasifică ca combustibil, dar de fapt nu se, nu se triază la colectare. E vorba de situația din Emilia-Romagna, unde de ani de zile uh, se monitorizează probleme în sănătatea cetățenilor din apropierea incineratoarelor. Sunt uh, cazuri de tumor la pancreas, ficat, plămân, colon, uh, limfomuri. În, la Torino, de exemplu, după ce a intrat în funcțiune incineratorul din Gerbido, care are limite mai joase decât cele ale instalațiilor de ciment, Uh, de care ne ocupăm aici, au fost analizate unghiile copilor, s-au relevat valori de mm, plus 200% aluminiu, 1000% arsenic, 50% crom, 100% vanadiu și în uh, câmpia râului Po sau Pad, în fine, calitatea aerului e o mare problemă. Agenția Europeană pentru Mediu ne spune că în Italia aproximativ 80 la, de decese premature pot fi atribuite poluării aerului. Se utilizează acum în mod extensiv acest nou combustibil de care vorbim aici și Eh, vor fi efecte și mai rele asupra sănătății și mediului. Situația e foarte periculoasă, zi de zi eh, se fac simțite efectele aerului poluat, eh, se ard mii de tone de deșeuri pe zi, doar în regiunea Lombardia vorbim de aproape 3 milioane de tone pe an, jumătate cât în toată, tot restul Italiei. În plus, în Italia, aceste instalații de cimentificare se fac lângă, alte, lângă centre locuite, de exemplu, în localitatea Calusco dada, da. Apoi, Există un conflict între existența acestei tehnologii și nou regulament european privitor la materiile plastice. Partea de deșeu cea mai eficientă ca combustibil e partea de plastic și nu este recuperată, ci se lasă în uh, incinerator și în uh, instalație și se vinde ca combustibil. Sunt multe studii care spun că sunt riscuri clare. Uh, la Fana și Maniago s-a făcut un studiu asupra găinilor și mm, substanța PCB Uh, este mult mai mare decât uh, limita comestibilă, la monselice, uh, sunt probleme cu poluarea aerului, în școlile comunale, în Abruzzo sunt primării care au interzis substanței CSS înainte de a se face control asupra impactului sanitar și de mediu deci iată că se vede uh, că studiile spun că marile instalații de ardere nu uh, se încadrează în limitele legii. Sunt multe studii, de exemplu un proiect prestigios, Escape, finanțat de comunitatea europeană, cu un proiect de monitorizare pe trei ani. Uh, da, un studiu care ne arată că sunt uh, multe locuri care deja au probleme cu poluarea și a introduce un nou combustibil, între ghilimele, care uh, e uh, realizat din deșeuri, nu va face decât să se înrotățească situația și trebuie evitat. Acum are cuvântul domnul Calderoli, care a contribuit și el la această petiție. Mulțumesc! Vorbim aici de niște instalații cu impact ridicat asupra mediului da, se pare că vorbitorul nu utilizează microfon. Scuzate. I cementifici sunt impianti ad elevato impact. Deci sunt instalații cu impact negativ asupra mediului și există norme uh, de interzicere a poluării. Obiectivul ar fi să se reducă impactul prin a aplica uh, tehnologii mai bune. Ehm, în aceste instalații se arde combustibil fosil cu conținut ridicat de sulf și au fost utilizate pentru deșeuri problematice, cum e ehm, PCB sau diferite tipuri de solvenți. S-a susținut că doar utilizarea combustibilor alternative ar permite o reducere a emisiilor, mai ales oxidul de azot, și Italia e singura țară dintre țările Uniunii Europene care a adoptat o normă care a recunoscut stadiul de end of waste, adică sfârșit, uh, sfârșitul stării de deșeu, pentru acest combustibil solid secundar, CSS. Știm că utilizarea deșeurilor uh, se utilizează de mult pentru obținerea cimentului în Germania, dar și în alte țări uh, se face asta cu respectarea normelor. În schimb, normele italiene permit uh, o simplificare a procedurilor de, procedurilor de autorizare. Firmele care utilizează acești combustibili din deșeuri pot uh, evita evaluarea de mediu și procedura de modificare de fond a autorizării astfel încât populațiile expuse nu pot participa la procesele de luare de decizii, după cum spune o directivă europeană din 2010. Decizia UE privitoare la cele mai, utilizarea celor mai bune tehnologii posibil s-a a confirmat că se pot utiliza emisiile oricare ar fi combustibil utilizat cu intervenții tehnice la instalație și sisteme de captare a emisiilor. Eh, producătorii de ciment italieni au, făc, au, organ, au ordonat, de fapt, studii în care să le convină lor și efectul a fost că s-a ascuns faptul că au crescut emisiile mai ales de metale grele. trebuie să se facă studii pe fond ca să se obțină date fiabile. Apoi se semnalează că cimentul produs în acest med are mai multe metale grele. Președinta întrerupe. Din păcate am avut o limită de 5 minute, ați utilizat deja 6 minute. Puteți și dumneavoastră, poate să reveniți după ce ia cuvântul comisia în încheiere. Acum dau cuvântul reprezentantei comisiei pentru că nu avem un răspuns în scris din partea dumneavoastră, deci așteptăm uh, răspunsul oral. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Credeam că ați primit răspunsul în scris. Poate că urmează să susească, în orice caz a fost uh, pregătit chiar de mine. Atunci o să încerc să răspund oral la întrebarea dumneavoastră. Problema cu care uh, ne confruntăm, uh, pusă de către petiționar, reprezintă folosirea uh, deșeurilor la aceste uzine de ciment. E vorba despre deșeuri solide, combustibile. Aceste deșeuri au fost verificate în conformitate cu directiva de resort din articolul 6, directiva cadru privind deșeurile. Și dacă nu există criterii europene, statele membre au posibilitatea de a-și stabili propriile criterii și uh, astfel a procedat Italia și a uh, transmis această notificare Comisiei și celorlalte state membre în conformitate cu regulamentul privind uh, standardele tehnice. Aceasta ar trebui să fie o garanție conform care aceste criterii sunt obiective și țin cont de protecția mediului și a sănătății umane. Directiva cu privire la emisiile industriale se aplică și uh, fabricilor de ciment și se folosesc uh, licențe pentru cele mai bune tehnici uh, disponibile. Acestea sunt tehnicile care garantează protecția cea mai sporită pentru mediu și uh, pentru sănătatea umană. Ambele directive au ca scop garantarea protecției în funcție de aceste valori. Sigur, este vorba de nivelul cel mai ridicat de protecție în conformitate cu datele științifice disponibile. În acest caz, nu există dovezi legate de încălcarea prevederilor conținute în aceste directive care ar uh, duce la, o, uh, la concluzia că legislația europeană a fost uh, prost uh, aplicată. Deci, conform Comisiei, dacă Uh, planurile respective nu respectă prevederile respective, autoritățile naționale, administrative sau judiciare trebuie să uh, verifice evaluarea și să o abordeze. Nu e de competența comisiei uh, să evalueze planurile respective. În ce privește legislația italiană, noi considerăm că legislația respectivă reflectă directivele europene. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Antico. Acum aș dori să dau cuvântul colegilor, doamna Heavy. Grazie, președinte. Ma, eu devo dire... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că nu înțeleg răspunsul Comisiei Europene astăzi în primul rând, semnatarii nu se referă la un caz specific, la o anumită instalație, ci e o problemă sistemică. Asta ne-a spus uh, petiționarii. E vorba de legile care au intrat în vigoare la nivel național, deci în Italia, și sigur vorbesc de acel decret uh, din 2013 care a identificat uh, starea de încetare de definiție de deșeu, end of waste, și a permis utilizarea combustibilor, acestor combustibili solizi secundari. Despre asta vorbim aici. Astăzi e o problemă în Italia, dar și în Europa. E o problemă care decurge din utilizarea incinerării ca principal uh, metodă de a prelucra deșeurilor. Spun asta pentru că să creezi un combustibil solid secundar și să-l utilizezi într-o instalație industrială care produce ciment, deci într-o fabrică de ciment, înseamnă să se creeze o piață pentru acest nou deșeu, care acum nu mai e considerat deșeu, ci combustibil care subminează aplicarea de plină a principiului economiei circulare și Parlamentul nostru încearcă câteodată cu mari dificultăți să aplice pe deplin acest principiu al economiei circulare, dar ni se pun bețe în roate. Deci e o situație destul de clară, cred eu. Sunt o serie de uh, probleme cu utilizarea acestor combustibili solizi secundari, CSS, cum se spune în Italia, care produc nu doar uh, uh, daune sănătății cetățenilor, că aceste produse uh, se ard în uh, fabricile de ciment și uh, aceste incineratoare, mă rog, care sigur uh, au și eu de bușeu niște șemine se, și se utilizează incineratoarele pentru arderea deșeurilor. Uh, și situația e mai periculoasă decât, s-ar utiliza un, decât dacă s-ar utiliza un uh, combustibil normal. Deci combustibili fosil care utiliz, uh, utiliz, utilizați fiind uh, produceau noxe care puteau fi reduse prin uh, conversiunea uh, instalației, dar acum nu avem uh, oxid de azot, ci avem uh, metale grele, avem dioxină și multe alte substanțe poluante uh, care vor însemna un mare pericol la adresa sănătății cetățenilor. Și care e cererea noastră? Noi solicităm ca, sigur, petiția să rămână deschisă, ca să se monitorizeze și pe viitor situația eh, și în Italia și în Europa și cerem să fie trimisă la nivel național o comunicare către Ministerul Mediului ca să știm ce se întâmplă. Noi din Mișcarea 5 Stele de ani de zile ducem bătălia asta. Și nou ministru al sănătății știe care e situația, nou ministru, mă scuzați, al mediului, dar oricum și din Europa trebuie să vină un semnal ca să se acționeze rapid. Și, da președinte, eventual am putea face și un studiu ca să vedem uh, care sunt încă necunoscutele acestui proces. Pentru că în ce privește uh, substanțele poluante în produsul final, deci ciment care e utilizat în clădiri publice sau private și uh, poate dăuna sănătății, deci să se facă un studiu pentru că periclităm, iată, sănătatea cetățenilor. Mulțumesc. Thank you very much. Mr. Pedicini. Si, grazie Presidente. Eu sunt... Domnul Pedicini, mulțumesc. Eu sunt membru al Comisiei de Mediu, tot de la 5 stele și cred că vin cu o experiență de acolo, de la Comisia de Mediu și poate e util și pentru discuția asta să știți despre ce s-a vorbit acolo și să e util poate și pentru pentru petiționari, pentru că deci, la Comisia de Mediu ne-am ocupat de asta. În Italia uh, uh, se vorbește despre subiectul petiției de azi, deci nu Mă refer la efectul uh, metalelor grele, aluminiului, care rezultă din procesul de producție a cimentului prin utilizarea acestor combustibile solide, combustibili solide secundari, dar uh, mă refer la niște acțiuni la fața locului în Italia. Deci, pentru moment, Uh, evaluăm uh, situația tuturor regiunilor în Italia unde sunt uh, fabrici de ciment cu incineratoare de CSS și, repet, pe cine bazăm noi acțiunea. Deci, să vedem cine sunt persoanele expuse acestor substanțe. Bun, în primul rând e vorba de un decret al Ministerului Mediului din 2013 care, se, care aplică în mod incorrect principiul end of Waste pentru CSS. Articolul 6 al directivei din 28 CE spune că dacă nu sunt norme europene, fiecare stat membru poate certifica încetarea calificării ca fiind deșeu prin respectarea anumitor criterii, inclusiv că utilizarea substanței respective nu are impact negativ asupra mediului sănătății umane. Însă CSS are un impact negativ asupra mediului și sănătății, e clar. În al doilea rând, încălcarea unui regulament 1907 în 2006 în ce privește registrarea, evaluarea, autorizarea, restrângerea substanțelor chimice, regulamentul RICI. Doar în măsura în care sunt produse substanțe prezente în natură și nemodificate chimic trebuie uh, notificată respectarea RICI. Însă deșerturile utilizate pentru în aceste fabrici de ciment nu sunt materii prime prezente în natură, ci modificate chimic. Deci a trebuit să se aplice legislația RICI. În al treilea rând, ce se con- conțin calități de aluminiu metalic care au efecte negative și asupra cimentului. Și am făcut aceste studii în diverse localități din Italia, pot transmite petiționarilor datele și vom continua studiile și în alte părți, peste tot unde sunt uh, fabrici de ciment care ard uh, CSS în Italia. Mulțumesc. The floor back to the petition. Mulțumesc. Acum au din nou cuvântul petiționar, încă câte două minute. Poate, domnule Caldiroli, vreți să începeți dumneavoastră că v-am întrerupt adineauri. Why don't you conclude? But you don't need to... Dar nu trebuie să mai citiți tot documentul ăla, că l-am primit deja. Dacă doriți să reacționați la ce a spus comisia și colegii mei, vă rog. Și apoi voi încerca eu să rezum lucrurile. E, solo un aspect. Da, mai este un aspect că una, una, unul din temerile răspunsului, răspunsului comisiei e că legislația națională respectivă ar demonstra caracterul uh, inocu al utilizării acestor CSS în fabricile de ciment și uh, pe baza faptului că s-a mai pronunțat uh, o instanță a comunității europene și s-a spus că nu erau probe în legătură cu efectele negative ale utilizării acestor deșeuri. Dar la fel de adevărat e că nu sunt nici probe contrarii Adică nu sunt studii care să spună și să conchidă că nu sunt consecințe negative asupra mediului, sănătății și așa mai departe. Și cum spunea domnul deputat Adineaur, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice uh, ar trebui să se pronunțe în legătură și cu respectarea regulamentului RICI ca să existe probe uh, pe care să se bazeze decizia. Then uh, let's try to summarize it. Of course. Haideți să încercăm să sintetizăm. Bineînțeles că trebuie să păstrăm petiția deschisă și de asemenea să așteptăm și răspunsul înscris din partea comisiei, astfel încât să-l putem analiza Vă mulțumesc pentru informația pe care ne-ați furnizat-o oral, dar trebuie să ne trimiteți și în scris ca să putem să uh, citim uh, documentul foarte detaliat. Deci vă propun asta să facem, de să analizăm uh, răspunsul în scris din partea Comisiei și aș dori să mai trimit și o scrisoare guvernului italian în care să spun că, într-adevăr, e un subiect care ne îngrijorează foarte tare și uh, Uh, noi, să spunem că noi, Comisia de Petiții, uh, suntem la curent cu ce se întâmplă și deci că dorim ca guvernul să abordeze această chestiune. Cred că putem proceda astfel. Sunteți de acord? Da, bine. Iată care este mesajul pe care doream să vi-l transmis uh, și văd că și petiționarii zâmbesc. Nu se întâmplă totdeauna, deci un semn bun, putem spune. Mulțumim pentru prezență, pentru că ne-ați prezentat gravitatea cazului și uh, vă durez uh, o dupămasă plăcută în Bruxelles, uh, chiar dacă vremea nu este la fel de bună precum în Italia. Încercați să vă bucurați de această parte a Europei dacă tot ați venit și vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Trecem la următoarea petiție 595 cu privire la uh, centrala hidroelectrică de acumulare prin pompare Salas Asconcias Conchas, din Orenze. Din păcate, nu avem mai mulți colegi prezenți, dar înainte aș dori să vă atrag atenția cu privire la situația interprenților, spune președinta, cu multă amabilitate. Așteptam uh, să dau posibilitatea colegilor, uh, interpreția vorbească înainte să vină mai mulți colegi Mm, nu știu dacă interpreții doresc să ia cuvântul acum sau să mai așteptăm. Doriți uh, să vorbiți acum? Da, foarte bine. Atunci aveți 30 de uh, secunde la dispoziție, spune președinta. Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. În consecință, regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri la ora 18.30, conform programului prevăzut. Vă mulțumim pentru atenție! Thank you very much everybody knows, it's always important. Mulțumim, spune președinta, e foarte important să ne respectăm timpul alocat, uh, cu atât mai mult astăzi. Deci putem trece la următoarea petiție, așa cum spuneam, petentul nu este prezent în sală, dar uh, comisia întotdeauna este aici, deci vă rog aveți cuvântul. Doamna Vargas Amelin? Sau domnul Cavadas? Elisa Vargas Amelin. Vă rog. Voi vorbi în limba spaniolă. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor! Petiționarea nu este de față și atunci o să prezint eu pe scurt uh, conținutul petiției. Deci petiționarul a prezentat uh, cazul unei centrale hidroelectrice care este cu acumulare prin pompare. Uh, E vorba de Galicia, din nord-estul Spaniei. Nord-vestul Spaniei. Uh, avem apoi două rezervoare, rezervorul Salas cu apă de bună calitate și avem alt rezervor, Asconcias, care are o problemă de poluare moderată. Petiționarul spune că există un risc de a se înrăutăți situația din rezervorul care are apă de mai bună calitate, pentru că se va pompa apă dintr-unul în altul. Comisia a trimis o contestație în luna februarie acestui an Însă aș dori să subliniez că petiționarul a trimis informații suplimentare vinerea trecută, pe 15 iunie 2018, și Comisia a ținut cont și de aceste informații suplimentare. În primul rând, am dorit să reamintim că statul membru din Spania e responsabil cu punerea în aplicare directivelor europene și cu realizarea condițiilor și obiectivelor de mediu cuprinse în acestea al doilea rând, conform informațiilor disponibile, s-au uh, respectat condițiile din legislația comunitară, s-a făcut un studiu de impact de mediu, s-a făcut o informare publică și s-a publicat declarația de impact de mediu. În cursul acestui proces s-au identificat potențialele riscuri și posibilele măsuri pentru a le preveni. Oricum am dorit să subliniem că autorizarea sau aprobarea proiectului nu a fost făcută publică de către autoritatea responsabilă, adică în acest caz vorbim de Confederația Hidrografică din zonă. Și deci ă, proiectul încă nu a fost autorizat, subliniez. Oricum, E vorba de un act administrativ, poate să se facă recurs împotriva sa în fața autorităților competente din Spania. În ce privește informațiile suplimentare pe care le-am primit din partea petiționarului, uh, spunem că din nou se referă la riscul prezentat sau potențialele riscuri ale acestui proiect și se referă, de, se referă la starea acestor rezervare de apă în zonă. Și face referire la o serie de mm, rezervare care nu sunt în bună stare ecologică, dar, repetăm, planul ecologic din regiunea sau bazinul hidrografic Minio-Sil are și excepții și expunerea eh, termenului pentru atingerea obiectivelor de mediu este inclusă în aceste eh, excepții. Planul conține măsuri tehnice pentru a se ajunge la o eh, bună stare ecologică a bazinului hidrografic. În concluzie, din informațiile disponibile, Comisia nu consideră că acest proiect uh, poate încălca directivele menționate de petiționar în scris. Asta e tot. Mulțumesc, doamna președintă. Thank you very much. Mulțumim. Cred că putem să sintetizăm foarte simplu Comisia spunea că nu s-a constatat un impact uh, uh, negativ asupra site-urilor Natura 2000 sau asupra uh, apelor respective, dar în ce privește lacunele, Comisia urmărește situația și uh, va evalua ce se întâmplă uh, sau evaluează chiar acum în prezent și va continua la fel și pe viitor, deci uh, putem să uh, ne bazăm pe Comisie dar cred că e uh, momentul să închidem această uh, petiție, având în vedere că nu s-a uh, constat nicio încălcare a um, prevederilor legate de site-urile Natura 2000. Numai noi suntem prezente, dar ne putem de da acordul? Doriți să luați cuvântul? de la răspunsul de la Comisie lumina răspunsului comisiei și a celor spuse de președintă, dar să închidem cazul, dar sub, să rămână sub supravegherea comisiei. Very good, we are three of us. Minunat, suntem trei uh, uh, și toată lumea e de acord cu această propunere. Vă mulțumim foarte mult, uh, mulțumim uh, și comisiei și acum putem trece la următoarea petiție. Nici aici nu avem un petent prezent. Este vorba de petiția 614 uh, cu privire la uh, racordarea terenului respectiv la rețeaua de apă publică locală și aș dori să dau cuvântul uh, doamnei Buharabal Fernandez, care ne va informa legătură cu această petiție. Uh, muchas gracias, señora presidente, Da, spaniolă, mulțumesc, doamna președintă, bună ziua tuturor. Comisia Europeană a făcut o analiză preliminară a faptelor uh, invocate în petiție și mai apoi a luat contact cu autoritățile uh, competente din Spania. Comisia consideră că sunt două directive care trebuie verificate, directiva pentru apă potabilă și cu cea privitoare la ape reziduale urbane ce privește directiva privitoare la apa potabilă, deja s-a comunicat petiționarului că nu există nicio legislație în domeniul european sau la nivel european care să reglementeze administrarea apei potabile, ci se referă directiva doar la calitatea apei potabile uh, consumate și la asigurarea mm, stării sale de uh, salubritate Uh, comunitatea la care se referă petiționalul este de mică dimensiune, așadar autoritățile locale au latitudinea de a aplica directiva sau nu în acel caz. Pe de altă parte, Comisia Europeană, în cadrul unei proceduri de infracție, a făcut o anchetă privitoare la aplicarea directivei apelor reziduale urbane în uh, această comunitate, în cartierul acesta despre care e vorba și pe baza răspunsului autorităților spaniole putem afirma, după cum urmează, și anume că uh, acest cartier uh, a uh, constă din case construite fără plan de urbanizare și nu s-a aprobat niciun plan parțial de infrastructură. Independent de această situație, acest cartier, ca să spun așa, putem considera că are caracterul unei mici aglomerări urbane pentru că este separat, se află la o anumită distanță de alte nuclee populate. E separată de, ce, de aceste nuclee de terenuri agricole. Și, din punct de vedere politic, ar face parte nucleul numit Terreno del Castillo, care autoritățile spaniole spun că au 176 de locuitori. Aici Există o uh, diferență mică cu cele spuse de petiționar. Petiționarul spune că acest cartier are 50 de locuitori, dar oricum ar fi o chestiune relevantă pentru concluziile pe care le vom trage în acord cu directiva pentru ape reziduale urbane, orice fel de aglomerare care are mai puțin de 2000 de locuitori, în primul rând că nu are obligația de a informa Comisia Europeană dar independent de asta, obligațiile privitoare la directiva de apă reziduală ar fi minime, nici măcar n-ar exista obligația de a se stabili, de a se uh, construi un sistem de colectare. Mm, fostele septice ar fi suficiente, deci Comisia consideră că cazul uh, descris de petiționar uh, ar trebui soluționat de autoritățile competente din Spania. Deci acestea au mai, mai degrabă competența să rezolve situația, nu neapărat autoritățile europene. Pentru că legislația europeană are implicații minime în acest caz. Mulțumesc. Thank you very much. The floor is now open to members. Dau cuvântul colegilor acum. Nobody? Nimeni? Chiar nimeni? I don't believe this nu vine să cred ochilor. Majoritatea timpului am doi colegi sau am prea mulți colegi care cer cuvântul uh, și timpul ne presează. Astăzi avem, avem de-a face cu o situație complet diferită. De fapt, ce putem face astăzi? Știm că avem proceduri de încălcare a legii împotriva Spaniei, uh, care au fost declanșate anul trecut, în octombrie, dacă nu mă înșel. E nevoie de o nouă evaluare, asta cred eu, și cred că ce trebuie să facem e să, așa cum spunea și dumneavoastră, să uh, abordăm uh, autoritățile regionale în această situație și să trimitem o scrisoare acestor uh, autorități și după aceea, ca follow-up, putem să închidem această petiție. Cred că asta e cel mai bine să facem. Deci să trimitem o scrisoare în care să descriem ce am auzit astăzi, și care sunt măsurile pe care le-am luat și, în concluzie, să închidem uh, petiția. Uh, în orice caz, procedăm, uh, să zicem, la un alt nivel în această situație. Iată, ne-am înmulțit, suntem patru ca să luăm această decizie. Mulțumesc! Suntem înaintea programului. Așteptăm următoarea petiție, 606, cu privire la strategii, cu privire la drepturile economice și drepturile de proprietate în străinătate. Petentul nu este încă aici. A, e la ă, subsol, mi se spune. Deci aș dori să vă rog să mai dați un telefon, ă, așa timp de 3-4 minute, după care putem să începem la ora 15.45. Ă, astfel încât petentul să uh, sosească, să se instaleze 15.45. Astfel toată lumea va avea posibilitatea, nu știu, să luați un pahar cu apă, să vorbiți cu vecinul, să vă sunați asistentul, să vă cumpărați o banană, fiecare face ce vrea. Vă dau mai mult decât 5 uh, minute. În orice caz ne reîntâlnim la 15.45 fix.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 Okay, I gave you a few minutes just to... V-am oferit câteva minute pentru a putea să vă vedeți de treburile dumneavoastră și acum sunt bucuroasă să îl salut pe reprezentantul petiționarului uh, și anume pe doamna Francisca Rodriguez, de fapt pe Marta Rodriguez. Bun venit la comisia noastră în această după amiază și fără să mai adaug ceva, vă dau cuvântul Înainte însă, doresc să îi încurajez pe consultanții noștri să continue discuțiile în afara sălii de ședință. Vă rog așadar să purtați dialogul dumneavoastră în afara sălii dacă este necesar. Vă mulțumesc! Domnule Rodriguez, aveți așadar cuvântul. Pot să vorbesc în franceză? Puteți să vorbiți în limba franceză sau în oricare dintre celelalte 24 de limbi oficiale. Aș prefera suedeza. Nu, îmi cer scuze, glumesc, spune președinta. Sigur, franceză, engleză, spaniolă, puteți vorbi în ce limbă doriți dumneavoastră. Aveți cuvântul 5 minute, vom porni cronometrul, așadar uh, încercați să urmăriți puțin timpul ca să vedeți uh, cât timp aveți la dispoziție. Merci, honorable. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui diaspora. Mulțumesc, e onoare ca să fiu aici, ca să vorbesc numele familiei mele și în același timp să vorbesc și numele poporului din țara de unde vin. Eu sunt din Benin, din uh, o republică din Africa de Vest și așadar am o familie, soție, copii. Soția mea are cetățenie germană. Copiii au cetățenie germană și elvețiană și suntem proprietari uneia din, uneia din uh, cele mai mari firme din Benin. Însă astăzi suntem victimele unei situații cauzată de factorul politic, Din păcate n-am decât 5 minute la dispoziție, deci vă spun că familia mea mm, pur și simplu uh, a fost expropriată, în fine, noi am făcut investiții serioase în Benin, din nefericire eu nu sunt singura victima acestei situații. De fapt, decurge din faptul că nu s-a acționat, dar sunt multe persoane, multe firme care au căzut victimele acestei situații de când a sosit la putere actualul guvern și când ești un opozant al regimului sau ești un concurent în domeniul afacerilor, pur și simplu uh, găsesc ei un mod sau altul de a te lăsa fără firmă. Din păcate, justiția nu funcționează pentru că avocatul președintelui nostru a fost numit în funcție de președinte, de uh, ministrul justiției, mă scuzați. Și cabinetul său uh, de avocatură continuă să se ocupe de uh, uh, interesele președintelui. Și săptămâna trecută pur și simplu ace- aceeași persoană a fost numită și în funcția de președinte al Curții Constituționale. Deci, practic, uh, uh tot ce ține de decizii în domeniul economic, politic, social, totul depinde de uh, bunul plac al președintelui și clanul său aflat la putere. Și acum, în ce privește cazul de astăzi, familia mea pur și simplu a fost uh, expropriată în, în Benin. Noi vorbim aici de cea mai mare fabrică de bumbac din Africa, e cel mai mare hotel, hotelul Sheraton, care pur și simplu ne-a fost smuls din proprietate cu poliția, cu jandarmeria. Am fost pur și simplu expuzați din uh, local. Pe anul trecut, familia noastră a pierdut mai mult de 35, a suferit o pierdere mai, mai mare de mai mult de 35 de milioane de euro. Uh, am pierdut niște contracte pe care le semnaserem cu grupul lui Dreyfus și n-am putut să onorăm aceste contracte și acum trebuie să plătim daune. Suntem dați în judecată și în anul în curs am pierdut mai mult de 40 de milioane de euro. Uh, am uh, probele necesare dacă vreți vi le pun la dispoziție, sigur nu pot să uh, fac asta în 5 minute, dar vă mai spun niște lucruri pe care puteți să le verificați. Președintele nostru declarat uh, public că pentru a fi reales uh, nu trebuie să fi făcut mare lucru, ci pur și simplu să aibă puterea de a interzice opoziția și concurența și de a elimina pur și simplu concurența în toate formele sale. Deci astăzi uh, nu mai e dreptate în în Benin, că dacă mergeți în fața unui judecător, vă condamnă cu siguranță și dacă nu ajung la închisoare, cum s-a întâmplat în multe cazuri, chiar și deputați au ajuns la închisoare, și nu mai sunt respectate nici deciziile Curții Constituționale dinainte de a ajunge la puterea actuală președinte. Cred că am epuizat cele 5 minute, din păcate nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, dar ce dorim noi din partea Comisiei? Noi credem că singura soluție e să se intervină pentru a uh, ne fi respectate drepturile. Că avem uh, foarte multe bunuri în Benin, mai mult de 250 de milioane de euro am investit noi în țara asta și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru atenție. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Eh, eu vă mulțumesc. Um, reprezentantul uh, Comisiei, domnul Chacon, este prezent. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu o să vorbesc în limba franceză, da, într-adevăr, solicitarea petentului are conținut dublu. Pe de o parte, petentul cerea uh, medierea a cauzei de către Comisia Europeană în acest litigiu uh, pe care îl are familia respectivă cu guvernul din Benin după sosirea președintelui. Pe de altă parte, ni s-a cerut să uh, luăm contact cu guvernele partenere pentru a proteja dreptul uh, de proprietate și dreptul investitorilor privați, în general, în țările africane. Având în vedere această această dublă dimensiune, uh, Comisia a, uh, a studiat uh, solicitarea, bineînțeles, dar și în lumina competențelor noastre. Și pentru prima parte a copiției, tot ce ține de conflictele cu guvernul din Benin, recomandarea noastră ar fi să faceți apel la justiția din Benin. Din explicațiile petiționarului am înțeles că nu are mare încredere în sistemul judiciar, deci o sugestie ar fi să apeleze eventual la organele judiciare regionale, precum Curtea de Justiție a uh, Uniunii Economice și Monetare uh, din Africa de Vest, sau să apeleze la Curtea de Justiție și de Arbitraj a Organizației pentru Armonizarea Dreptului de Afaceri din Africa. Bineînțeles că dacă doriți să procedați astfel, delegația UE vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta în măsura competențelor noastre în aceste demersuri, pe lângă aceste organizații regionale. Apoi, în ceea ce privește a doua parte a petiției, uh, protecția drepturilor investitorilor în Africa, Comisia Europeană promovează justiția juridică și lupta împotriva impunității pentru a îmbunătăți climatul de afaceri peste tot. Și aceasta se face uh, pe trei niveluri. În primul rând, uh, dialogul politic cu guvernele partenere în cadrul uh, acordului Cotonou, în baza articolului 8. Apoi, dialogul sectorial cu guvernele în cadrul sprijinului bugetar o, con- o condiție importantă este îmbunătățirea mediului de afaceri și, în al treilea rând, mai avem și planurile de investiții externe care au fost lansate în 2016. Îmbunătățirea mediului de afaceri este unul dintre pilonii uh, acestor planuri de investiții externe. Mulțumesc, doamnă președinte. I thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați explicat situația Acum a sosit momentul să-i ascultăm pe colegii noștri și uh, vă dau cuvântul. Mr. Iar. Domnul Iar. Uh, ne uităm unii în alții și, da, nu prea știm ce să zicem. Uh, nu prea pot să înțeleg uh, această situație. Am auzit cum stau lucrurile și întrebarea este cum putem să ajutăm cu adevărat și Într-adevăr, sunt multe elemente aici. Vorbim despre uh, dezvoltare economică, despre o serie de alte lucruri și întotdeauna relațiile economice sunt cele care ne fac să eșuăm. Libertatea de expresie, statul de drept, toate acestea sunt foarte importante. Începem cu statul de drept, acesta trebuie respectat și sigur că Trebuie să ne întrebăm cum putem să îl ajutăm pe petiționar, pentru că Iată că s-a ajuns la expropriere în țara respectivă și petiționarul ne, spune, ne spune că pur și simplu nu mai are mijloace să acționeze din punct de vedere juridic uh, statul. Și da, de ne uităm unii la alții și nu știm ce am putea face, pentru că întrebarea este într-adevăr, ce putem să facem concret. Comisia a venit, într-adevăr, cu niște propuneri, dar care este cea mai eficientă cale? Și întrebarea mea către Comisie, avem cu adevărat relații economice către Benin? Și întrebarea este, am putea să ajutăm cumva în cazul unei proceduri uh, de altă natură? Deci avem relații economice, putem vorbi de la nivel politic cu aceștia și apoi se pune și întrebarea cu privire la statul de drept pentru că nu știu care este calea cea mai eficientă. Sunt agricultor, știu ce înseamnă proprietatea, am crescut uh, și în timpul comunismului știu ce înseamnă să ți se ia proprietatea și să nu ai niciun fel de resurse, de mijloace să te aperi împotriva acestui lucru. Așadar, care este calea cea mai eficientă pentru a-l ajuta pe petiționar? Aceasta este întrebarea pe care mi-o pun. Anybody else? Altcineva dorește să intervină? I think that the commission has outlined the situation. Cred că Comisia a subliniat destul de bine care este situația. Noi cu toții, domnule Rodriguez, regretăm ceea ce s-a întâmplat în cazul dumneavoastră, pentru că faceți atât de mult bine în regiune, angajați o mie de persoane, persoane care au mult de suferit persoane care uh, suferă uh, de uh, probleme în ceea ce privește salarizarea, adesea lucrează în condiții grele și dumneavoastră faceți mult bine, iar comisia noastră recunoaște acest lucru și știe să aprecieze uh, ceea ce faceți dumneavoastră. Așadar, vă mulțumim pentru că sunteți curajos. Doresc să vă dau din nou cuvântul pentru a putea reacționa la ceea ce a spus Comisia și de asemenea la ceea ce a spus colegul nostru. Și de asemenea, îmi pare rău că ați fost constrâns de timp, așadar în, vă rog, aveți timp să spuneți tot ceea ce, vă, tot ceea ce aveți pe inimă. Vă rog, spuneți-ne care este părerea dumneavoastră. Eh, Aș dori M-am uitat la televizor astăzi și am urmărit uh, conferința de presă a doamnei cancerar uh, Merkel și vorbea de problema migranților din uh, Africa. Încă o dată aș dori să vă spun că este o adevărată onoare pentru mine să particip la această ședință atât de uh, importantă, dar există o întrebare care mă roade. E simplă. Cum se poate ca continentul african, care ar trebui să fie continentul cel mai bogat, care are cele mai multe zăcăminte naturale, uh, nu fabrică, nu produce decât migranți, uh, nu generează decât război și violență. E foarte simplu. Dacă dai unui african uh, puterea, oricât de mic ar fi, el o folosește ca să-și ucidă, să-i distrugă pe compatrioți. Avem de-a face astăzi cu o situație care este șocantă. Uniunea Europeană uh, combate situațiile de monopol în domeniul uh, economic, de exemplu. Dar în Benin avem un președinte al Republicii, care e președinte și care controlează uh, în proporție de 100% Parlamentul. La, două ore, la, la ora 2 dimineața pot să promulge o lege cu doi uh, parlamentari, o lege care să schimbe radical uh, Uh, țara respectivă. El, președintele portului, controlează portul, e președintele uh, aeroportului, controlează îngrășămintele, bumbacul, justiția, tot, absolut tot. Dar Uniunea Europeană continuă să trimită uh, asistență financiară pentru a combate această mizerie care generează migrație care face ca oamenii să debace pe plajele europene și care să și moară pe mare. Deci eu cred că ar trebui să mergem mai departe. Uh, sigur că n-am uh, nimic împotriva sugestiei de a, ca eu să fac apel la alte instanțe, la Curtea de Justiție și așa mai departe. Dar uh, vă pot spune că nu mai avem cum să plătim avocați. Toți banii am cheltuit pe avocați. S-au dus. Cu ce bani ne vom bate? Și de aceea Uh, practic asta e o, o mm, politică sistematică. Ești îngenunchiat, ești uh, înfometat și așa mai departe. Judecătorul care a confiscat uzina noastră de o valoare de 100 de milioane de euro a refuzat să facă o evaluare. E o decizie arbitrară. Cred că aveți totuși o pârghie, dumneavoastră, Uniunea Europeană, pentru că cooperați cu țările africane Uh, prin uh, acordurile uh, cu, între Uniunea Europeană și țările respective. Guve, există și o reprezentanță a Uniunii Europene pe teren. Zilnic aveți cooperare pentru a combate sărăcia și așa mai departe. Aveți mai multe pârghii de influență. Dacă președintele din Cotivoar a cerut o mediere între întreprinderea noastră și guvernul din Benin, Uh, nu a fost încununată de succes pentru că pentru un șef de stat african e foarte greu să meargă la un omolog din Africa și să-i spune uh, nu uh, opresa un opozant la tine pentru că celălalt ar putea să-i răspundă cu aceeași monedă. Doar Uniunea Europeană este imparțială, se află în afara celor ce se întâmplă în Africa uh, și să ne spună dacă facem o uh, greșeală, atunci dumneavoastră sunteți îndreptățiți să mm, o uh, evidențiați. Deci de aceea ceream o asistență pe plan juridic pentru ca dumneavoastră să verificați dacă din punct de vedere juridic tot ce spunem e adevărat. Dacă vă mințim, Uh, e altă problemă. Dar, încă o dată, îngenunchem și vă rugăm, vă implicăm, uh, vă, vă implorăm, implicați-vă în acest dosar. Haideți să mergem uh, până la capătul dosarului. E o problemă etică și vă pot spune că nu suntem un caz izolat în Benin. Cum puteți să fiți în cârdeșie cu președintele Republicii? Putem merge la orice judecător. Practic asta este miza. Nu o să vă răpesc uh, prea mai, mai, mai mult timp, însă aș dori să vă rog insistent să mergeți cu ancheta dumneavoastră până la capăt pentru a vedea dacă chiar acțiunile finanțate de dumneavoastră, dacă nu sunt sabotate de astfel de comportamente. Beninul e considerată o țară democratică, dar mergeți un pic uh, la fața locului, vedeți ce se întâmplă pe teren. E o situație dramatică. Sindicaliștii, toată lumea, practic, tu, cu toții suntem îngenunchiați. Uh, ziarele, posturile de radio. Nimeni nu mai are dreptul la opinie liberă în uh, Benin. Și nu spun acest lucru uh, aici. Dacă căutați pe Google, veți vedea câte declarații am făcut public împotriva corupției. Sunt un om de afaceri, dar nu toți oamenii de afaceri suntem corupți. Cred că putem să ne câștigăm viața și traiul cu cinste. Familia mea n-a făcut nimic ca să merită o astfel de soartă. Uh, soția mea, copiii mei uh, nu merită o astfel de soartă. Mulțumesc! Thank you very much, of course. Mulțumesc foarte mult. Sigur că nu ați făcut nimic pentru a merita așa ceva. Cu toate acestea, comisia noastră poate face foarte puține lucruri. Să sperăm că situația se va îmbunătăți. Însă, ca să fiu cât se poate de sinceră cu dumneavoastră, metodele noastre, posibilitățile pe care le avem la dispoziție sunt foarte limitate. Ce putem să facem și uh, voi încerca să sintetizez astfel încât să beneficiez și de sprijinul colegilor. Ce putem să facem așa cum a spus și Comisia, este să vă încurajăm să vă întoarceți către Organizația pentru Armonizarea uh, Legilor în domeniul economiei din Africa și uh, Curtea de Justiție și arbitraj a acesteia. Arbitrajul este o cale posibilă de a merge înainte. Și de asemenea vă încurajez să vă adresați acesteia, pentru că acestea sunt organisme uh, judiciare de la nivel regional care pot înțelege uh, cât de importante sunt căile de atac, inclusiv arbitrajul și uh, oferirea de compensații pentru uh, daunele suferite. În al doilea rând, aș dori să întreb pe colegi dacă se poate să trimitem o scrisoare de informare către înaltul reprezentant al Uniunii Europene, deci către doamna Frederica Mogherini, pentru a îi explica situația și, de asemenea, îngrijorările pe care le avem cu privire la situația dumneavoastră, domnule Rodriguez, pentru că avem de face aici cu o situație foarte gravă. Și, într-adevăr, uh, vă referiți la ceva care se întâmplă sistematic. Un lucru care nu vă afectează numai pe dumneavoastră, ci se întâmplă sistematic în Benin. Așadar, haideți să facem acest lucru. Însă cred că noi, în calitate de comisie, nu putem să facem mai mult de atât, pentru că Uniunea Europeană nu are jurisdicție în Benin și comisia aceasta poate doar să sublinieze situația să o pune într-o anumită lumină. Asta este ceea ce putem să facem. De aceea cred că trebuie să închidem petiția, pentru că noi am făcut tot ceea ce am putut și nu putem să facem mai mult de atât. Și văd că colegii uh, dau din cap afirmativ și mă susțin pe această care. Peter, te rog. Da, doresc să mai fac o completare mică pentru că știu că la Comisia de Control Bugetar uh, se desfășoară dezbateri cu privire la această problematică, care spun că este bună dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare. Trebuie să vedem însă ce fac cei care o primesc cu ea. Pentru că noi aici nu avem un control al erorilor și al factorului de succes. Există doi factori, corupția și de asemenea presiunea politică și aș dori ca la Comisia de Control Bugetar să se transmită acest lucru, să transmitem această petiție pentru a le arăta că este necesar un dialog. Dacă oferim asistență pentru dezvoltare, dacă dorim să ajutăm ca situația economică și condițiile de trai ale oamenilor din țările respective să se îmbunătățească, atunci trebuie să începem un dialog uh, politic constructiv. Uh, și nu să sperăm că nu auzim nimic rău care vine din partea respectivă. Așadar, aș vrea să transmit această petiție și acestei comisii spre informare pentru a le arăta cât de important este să păstrăm relația de dialog cu țările pe care le susținem pentru a se dezvolta. În rest, domnul președinte, vă dau dreptate. Președinte, da, vom proceda atunci așa, deci sunt trei lucruri Uh, diferite pe care le vom face. Am uh, subliniat deja ceea ce a subliniat și Comisia, care ar fi calea de a progresa, deci cu uh, Curtea de Justiție și cea de arbitraj în cadrul organizațiilor din Africa. În al doilea rând, vom transmite o scrisoare către înaltul reprezentant al Uniunii Europene. Vom transmite petiția și Comisiei pentru Control Bugetar, dar Cam acestea sunt căile pe care le avem la dispoziție și cu acesta încheiem petiția. Vreau să vă mulțumesc, domnule Rodriguez, pentru faptul că v-ați prezentat aici pe dumneavoastră, soția dumneavoastră și familia și pe toți ceilalți, pentru toți cei care, de fapt, sunt uh, afectați de această situație dificilă. Asta este însă ceea ce putem face noi. Sper că vă va fi util, cel puțin pe termen lung. Vă mulțumesc că ați venit la Bruxelles astăzi și vă promitem că vom face tot ceea ce putem. Vă mulțumesc, stimați colegi, așa vom proceda în continuare. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. În continuare suntem înaintea programului nostru, dar cred că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiționarii sunt deja prezenți în sală. Vorbesc uh, acum despre petiția 607 cu privire la uh, reducerea subvențiilor pentru agricultura ecologică. Petiționarii sunt prezenți, au uh, o prezentare PowerPoint foarte interesantă domnul Andres Garcia Vaquero și Felipe Avila González. Sunt petiționarii. Vă dau cuvântul pentru câteva minute, 5-6 minute. Buenas tardes, soy Andrés García, presidente. Buenos días, soy Andrés García din Castilla la Mancha și împreună cu Colegul meu reprezentăm o platformă de agricultură ecologică din Castilla la Mancha. Mulțumim că ne-ați dat ocazia să ne vă prezentăm din nou propunea, problema noastră. Activitatea ecologică e o activitate uh, care este ajutată public, economic, prin programul de dezvoltare rurală sub supravegherea Comisiei Europene. Ajutorul se solicită semnând un contract uh, prin care agricultorii și au angajamentul să mențină agricultura ecologică pe o durată de 5 ani, acest ajutor a fost solicitat în Castelia și La Mancea în martie 2015, apoi în martie 2016, când eram deja la, la o perioadă de 2 ani din cei 5 ani și am făcut semnături, uh, guvernul uh, regional Castilla-La Mancha retrospectiv a redus ajutoarele până la 67%. E o Uh, schimbarea legii la jumătatea perioadei și asta a însemnat că 3297 de agricultori uh, n-au mai putut uh, să-și desfășoare activitatea, deci este cam jumătate din cei care practică agricultura ecologică. Vinerea trecută am trimis toate documentele Guvernului Regional în legătură cu ajutoarele acordate și uh, se observă că nu s-a respectat principiul securității juridice și a încrederii legitime și Comisia n-a făcut nimic uh, pentru a-l face respectat. În primul rând, vă arătăm un tablou uh, cu toate documentele, cu datele lor, documentele care s-au elaborat uh, și de către Comisia Europeană, cât și de autoritățile regionale, Castilla-La Mancha, a solicitat aprobarea programului de Uh, programele despre care vorbeam uh, către comisie care încă din 2014 uh, a știut exact ceea ce face guvernul regional și a fost evaluat apoi programul de către comisie și dacă ar fi, făcu, fi fost corect, ar fi fost aprobat și adoptat, dar dacă nu este 100% corect, se uh, ordonă revizuirea acestui program, deci el trebuie să fie o sumă între propunerea inițială plus revizuirile. Uh, dar așa nu au stat lucrurile, trebuie întrebată comisia, a trebuit întrebată comisia de ce nu s-a făcut așa și în final acest plan aprobat s-a permis să se facă modificări care n-au fost incluse în observații. În noiembrie 2014, Comisia comunică observațiile sale către, eh, pe marginea propunerii de plan, deci nu e doar un proiect, nu se face nicio observație în legătură cu cantitatea ajutoarelor, că n-ar fi vreo problemă cu asta, că trebuie redusă. Apoi, alt tabel, eh, cantitatele sau volumul ajutoarelor eh, plus eh, documente de ale autorităților regionale. Din 2014, Comisia a știut exact că s-au redus în 2015 cu 20% ajutoarele și 67% în octombrie 2015 în planul aprobat în martie 2015, Guvernul Regional a emis un raport în care spune că acordarea ajutorului respectă legislația comunitară și națională cu recomandările Comisiei, care spunea că nu trebuia făcută nicio modificare în acordarea ajutorilor. Mai spune că ajutoarele au o condiție suspensivă, se spune că nu se pot notifica ajutoarele până când nu se aprobă planul și s-a prevăzut și o condiție de suspendare mai extinsă, dar nu s-a aprobat, că nu s-a respectat legea și ceea ce s-a aprobat nu permite să se facă modificări retrospective. În plus, s-a autorizat uh, sporirea bugetului dacă nu era suficient. În, total, în totalul planului nu se prevedea nicio necesitate de a se reduce cantitățile de ajutoare. În ianuarie 2016, guvernul regional cu plângerile din partea agricultorilor, cu solicitări uh, din partea agricultorilor, deși uh, uh, expirase termenul a emis patru ipoteze pentru a recalcula cantitățile, dar s-au schimbat arbitrar cantitățile și volumele ajutoarelor fără niciun fel de justificare, deci nu există just, securitate juridică în ce s-a făcut. Apoi se recunoaște și de către autoritățile de dezvoltare rurală această situație. Uh, Deci, nu s-au schimbat uh, condițiile pe parcurs ca să se și scadă volumul ajutorilor. În martie 2016, Serviciul Juridic al Guvernului Regional a dat o sentință a Tribunalului Suprem care spunea că nu se pot reduce aceste ajutoare, dar s-a și justificat totuși această reducere pentru că au spus ei că așa spune decizia Comisiei reducerea volumului de ajutoare face să nu se mai poată menține suprafa- suprafețele destinate agriculturii ecologice. Guvernul regional alocă 400.000 de pentru fondul silvic. Noi suntem a doua uh, regiune din Europa cu cel mai mare procentaj care va fi gestionat printr-o, de către o firmă publică, nu s-au respectat mai multe articole dintr-un regulament din anul 2013. 2305 del anul 2013 y el principio de seguridad. Nu s-a respectat nici principiul ă, siguranței juridice și nici al încrederii reciproce. Solicităm să se mențină de ancheta, să se facă una, ă, o evaluare de, de către comisie să se întreprindă ceva pentru a se anula ceea ce s-a făcut și să se mențină agricultura ecologică în regiunea Castilia și La Mancha, pentru că e de beneficiu public și pentru mediul înconjurător. Mulțumim pentru atenție! Thank you very much. This is an interest... Mulțumesc foarte mult, este o întrebare foarte interesantă. Și, de asemenea, avem alături pe reprezentanții regiunii eh, Castilla-La Mancha. Este vorba despre Pilar Gelandrados. Aici sunteți. Mă bucur foarte mult am ocazia să vă dau cuvântul. Ahora, ahora. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Les agradezco. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, reprezint Guvernul Regiunii Castilia și La Mancha și față de ce v-am trimis în scris, mai adaug niște date pentru a se cunoaște politica în domeniul agriculturii ecologice în regiunea noastră și să se înțeleagă ce decizii s-au luat față de, decizia, față de petiția formulată. Deciziile acestea au fost luate din cauza unui exercițiu de raționalizare, eficiență, responsabilitate bugetară a guvernului. În martie 2015, într-adevăr, s-au acordat ajutoare, deși uh, condiția a fost că să se adopte programul de dezvoltare rurală 2014-2020, un program care încă nu te- se terminase de a fi elaborat și că trebuia să se respecte la ora aceea bugetul avut la dispoziție, echilibrându-l ca să contribuim la toate prioritățile comunitare. În perioada anterioară, 2007-2013, am susținut 6510 uh, exploatații de producție ecologică și s-ar fi, multi, mul, s-ar fi mulțit cu șapte uh, suprafețele care ar fi beneficiat de ajutor. Uh, Um, un calcul simplu ar pune în evidență că nu puteam, prin volumul de sume de, pe care le aveam la dispoziție, nu puteam, puteam să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. După care am spus, uh, scopul este să conservăm, să îmbunătățim ecosistemele agrare și cât mai multe hectare posibil să producă, agricult, mă rog, conform agriculturii ecologice. Condițiile de climă ale Castiniei și La Mancia mm, favorizează anumite culturi ecologice, erbace, mm, măslin și așa mai departe și au costuri de producție similare cu producția convențională. Deci s-a făcut ajutare la costurile reale pentru a compensa pierderile de venit astfel încât s-ar putea să se Uh, susține astfel mai mulți producători și mai multe hectare. Ar fi fost o soluție mai rezonabilă pentru agricultura ecologică și asta a și a aprobat Comisia Europeană în octombrie 2015. S-au, do, s-au alocat 214 milioane de euro, 14% din cheltuielile publice totale pentru o singură măsură din acest program și oricum și așa, prima modificare a acestui program în aprilie 2017 încă 21 de milioane de euro s-au alocat de la alte programe pentru care s-au diminuat dotările și până la urmă uh, agricultura ecologică a avut dotări de 16% din veniturile, din cheltuielile publice totale. Asta înseamnă că a crescut uh, suma cu 20% față de proiectul inițial și datorită acestei decizii a guvernului din Castilia la Mancea și după ce s-a modificat temeiul juridic în 2016, s-au publicat încă două angajamente de plăți în 2016 și 2017. Au fost susținuți mai mulți producători și solicitări până ce am ajuns la 1089 și până la 326.000 de hectare cu agricultură ecologică în Castilia și la Mancea. Pentru noi, uh, producția ecologică este o prioritate și sprijin, sprijină și producția agroalimentară regională. Astfel încât, deși avem limitări bugetare încă de la, de, de la începutul crizei încoace, noi prioritizăm în Castinia și La Mancha susținerea agriculturii ecologice. Mulțumesc! Thank you very much. The... Mulțumesc foarte mult. Comisia este în continuare alături de noi, ca întotdeauna, și îi voi da cuvântul domnului Everett pentru a se exprima în această privință. Ça marche. Je vais m'exprimer en français, puisque j'y semble... O să vorbesc în limba franceză pentru că Se pare că interpreții au cerut acest lucru, spune vorbitorul. Din punctul meu de vedere, ne-am întâlnit uh, în uh, aceleași împrejurări în urmă cu an uh, și din punct de vedere al Comisiei lucrurile nu s-au schimbat. Probabil că domnește neînțelegere având în vedere faptul că avem de-a face cu puncte de vedere diferite, deci aș dori să mă refer acum la punctul de vedere al Comisiei Europene. Un prim aspect uh, esențial, important să-l înțelegem, programul de dezvoltare rurală din uh, Castelea Mancea a fost adoptat în 30 octombrie 2015. Din punctul de vedere al Comisiei, tot ce s-a întâmplat înainte nu angajează comisia și tot ce se întâmplă după, există alte evenimente, uh, avem de-a face cu un proces viu pentru un program de dezvoltare rurală, pentru că e ca un organism care poate să sufere modificări. Deci, lucrurile sunt de o simplicitate biblică. Când am uh, primit acest proiect de dezvoltare rurală în Uh, vara lui 2014, era un haos total. Uh, era un document pe baza căruia uh, nu puteam vorbi de un program fiabil. Și deci am trimis o scrisoare de comentariu după o analiză aprofundată care a fost publicată în 13 noiembrie 2014. Această scrisoare a fost întocmită chiar de mine avea 319 comentarii. Vă puteți face o idee despre calitatea și starea uh, în care se afla acest proiect. Între cele 319 comentarii aș dori să mă refer la comentariul 242 din scrisoarea mea care contrazice o uh, afirmație a, peten- a petiționarului care spune că într-adevăr în această scrisoare nu ne-am fi exprimat în legătură cu sumele propuse de autoritatea de gestiune. Într-adevăr, nu am avut o fază explicită în care să spunem că nu suntem de acord cu sumele propuse, pentru că nu e rolul nostru. Rolul nostru vizează raționamentul subiacent uh, legat de uh, stabilirea acestor uh, sume pe baza unei metodologii. În această scrisoare, și aici o să trec în limba spaniolă, Nous disions se aplicarán las disposiciones de la... Se vor aplica dispozițiile articolului 10 al regulamentului 808 din 2014, se spune acolo, plecând de la un an de bază de referință indispensabil pentru calculul ajutoarelor, francez acum. de futur. Deci am folosit uh, indicativul viitor, deci vom cerem ceva și acum în spaniolă se va baza pe o metodă de evaluare, calculul uh, de pentru măsuri, costuri adiționale, suplimentare pentru executarea contractului, prețul de vânzare puțin mai mare al produselor ecologice, care va trebui și el uh, luat în considerare. Exercițiul se va baza pe cele mai recente date și va fi evaluat de un organism independent recunoscut. Când afirmăm acest lucru, presupunem că nu se ține cont de nicio sumă de tip uh, asistență pentru agricultura bio uh, sau la niciun fel de măsură uh, de agrimediu sau de compensare dacă nu se bazează pe o metodologie calculată și argumentată. Și da, într-adevăr, programul pe care l-am primit, îl primisem în vara 2014, nu spunea nimic despre acest subiect. Sau conținea câteva afirmații electorale care nu puteau fi acceptate și nu puteau fi considerate fiabile. Și deci, într-adevăr, nu ne-am exprimat pentru că am considerat că nu e nevoie să ne exprimăm. Autoritatea de gestiune a mai publicat uh, licitații pe bază de cifre, dar având în vedere că totul s-a făcut înainte de data de, aprograre, progra, uh, de aprobare a programului octombrie 2015, nu are valoare pentru noi și deci nu ne angajează. Sigur, după ce am aflat că a existat un, o mișcare de protest în Castilia Mancea și am aflat și că uh, guvernul din această regiune uh, urmă, intenționa să revizuiască câteva modalități ale programului, mai ales pentru agricultura biologică și de deci am introdus o modificare. E adevărat că această schimbare nu uh, dă satisfacție cererilor petiționarilor care doreau ca uh, un buget mult mai mare să fie alocat uh, măsurii de sprijin pentru agricultura ecologică, deci să revenim la uh, sumele din uh, licitația din 2015, mult mai ridicate. Acum aș dori să vă explic uh, cum a evaluat uh, Comisia situația. Și repet acest lucru. Într-un program de dezvoltare rurală, Comisia nu poate să se pronunțe în ce privește sumele propuse. Comisia se pronunță pe, baza, pe marginea metodologiei pe baza căreia aceste sume au fost uh, fixate. Un alt aspect important care trebuie să fie subliniat în favoarea regiunii Castelea Mancea, respectiv că uh, măsura de sprijin pentru agricultura bio reprezintă 6% din uh, bugetul mediu în această regiune este vorba de 14%. Deci este regiunea care uh, față de buget, deci proporțional la bugetul său, susține mai, uh, cel mai puternic uh, agricultura biologică, deci această acuzare de abandonare este nefondată în aprilie 2017, pe baza unei uh, propuneri din o, uh, o, uh, toamna lui 2016, am propus să se adauge 21 de milioane la cele 235 de milioane deja mobilizate pentru PDR. Deci, în total, 15% dintr-un buget de 1 miliard de 149 de milioane. Dar noi ce am verificat nu a fost cuantumul sumei, ci un angajament pe baza unei logici bazate pe rezultate concrete. Deci un program conform căreia un, uh, uh un teren de 365.000 de hectare ar trebui să fie acoperit și nu de 245.000 de hectare. Deci acesta este obiectivul nostru politic și pentru ace- de aceea am spus că este o bună schimbare. În rest, repet acest lucru, dosarul nu uh, a evoluat de, din vara trecută, poate pentru a mă referi la ultima ultimă neînțelegere, această măsură de dezvoltare rurală, de sprijin pentru agricultura biologică, nu este o măsură de sprijin din uh, perspectiva veniturilor. Din contră, uh, se ține cont de uh, principiul suprafeței acoperite, este o măsură de agrimediu. Și când spun acest lucru, îmi pare rău că poate că mă exprim puțin mai vulgar, dar nu este o măsură sexy, spune vorbitorul, în sensul că ea trebuie să fie modificată pentru a compensa pierderi. E vorba de venituri suplimentare. Și deci dacă ne uităm la sumele propuse, noi considerăm că sumele uh, sunt uh, în norma uh, uh, în normă, având în vedere că avem de-a face cu o regiune care nu este foarte productivă la bază, la bază deci uh, pierderile sunt mai mici decât în alte regiuni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, bucuroasă să invit pe colegi acum să ia cuvântul. Am aici o listă de intervenienți și doamna Ayuso dorește să ia cuvântul mai întâi. Gracias, presidenta. Eu escuchado atentamente a los peticionarios. Mulțumesc că am ascultat atent ce au spus petiționarii, reprezentanții guvernului local, comisiei agricultorii din Castilia și La Mancia sunt într-o situație de insecuritate juridică pentru că ei s-au angajat să, pe durată de 5 ani să aibă culturi uh, ecologice și când uh, de-abia începuse perioada asta, s-au redus ajutoarele acordate. Ei vorbesc de nesiguranță juridică, guvernul din Castilia și La Mancia vorbește de cantități, de hectare și comisia sigur că vorbește despre criteriile care trebuie aplicate și care se și aplică. Tot, dar toate astea pot fi judecate foarte subiectiv, deci trebuie să continuăm să vedem de ce se schimbă aceste sume. Logic, nu există argumente în contra celor prezentate aici în petiție, deci nu trebuiau schimbate aceste volume și totuși planul a fost modificat și încă cu 76% este ceva foarte negativ și creează insecuritate juridică pentru agricultorii care fac aceste culturi și uh, ca să nu se mai producă aceste cazuri uh, în Spania vorbim aici de o competență transferată. Avem uh, nevoie de niște linii generale cu care să uh, pe care să le respecte toate comunitățile autonome din, uh, din Spania, că nu putem compara așa. Trebuie să existe niște norme, niște orientări pentru toți și să continuăm să încercăm să aflăm de ce s-a făcut această schimbare, această, această reducere atât, atât de drastică, pentru că 67% e o sumă foarte mare și nu putem să rezolvăm așa lucrurile dintr-un condei. Mulțumesc! Thank you. Mr. Mulțumesc! Domnul Gutierrez Prieto. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que ahí Mulțumesc! Aici cred că sunt două lucruri care trebuie analizate în primul rând, sigur că pot, dacă s-a încălcat dreptul comunitar, există un uh, motiv obiectiv uh, sau nu, ori competiționarii ne spun că trebuie să lăsăm deschis, deschis această petiție. Ei vorbe despre faptul că guvernul din Castilia și La Mancha, mă rog, administrația anterioară a adoptat în martie 2015 un program și Comisia ne spune că programul de dezvoltare rurală, care este cel care conferă cadrul juridic ajutoarelor reclamate, acest program a fost aprobat în mod oficial după șase luni, deci în octombrie 2015. De atunci cum se poate spune că s-a încălcat un drept, drept, dar un drept care a fost aprobat doar uh, la șase luni după aceea? Deci, din punct de vedere juridic, nu există încălcare, însă există Uh, ace- această problemă juridică. Există un program de dezvoltare rurală care a fost propus uh, Comisiei Europene în 2013 de către administrația de vremea aceea, de Copedal, și Comisia spune că a primit acest program în vara lui 2014 cu uh, foarte multe anexe și Comisia Europeană spune că e o înșelătorie, că uh, s-a spus că nu se poate aproba acest, uh, acest program, că s-a spus textual, adineaur, că a fost un program, a fost un întreg haos și era de foarte joasă calitate acest program. Totuși, autoritățile regionale n-au ținut cont de asta și în martie 2015, practic, uh, a demarat uh, aceste ajutoare, dar uh, nejustificat juridic pentru că încă nu se adoptase acest program de dezvoltare rurală. Și exista o dispoziție tranzitorie, spunea că sigur, condiția e să se aprobe definitiv programul de dezvoltare rurală, dar cum se pot ajuta, uh, cum se pot acorda ajutoare creând așteptări în rândul agricultorilor dacă încă nu a fusese adoptat acest program de către autoritățile uh, Uh, europene. Sigur că a fost o înșelătorie acolo și trebuie să anchetăm ce s-a întâmplat și președinta de Copedal trebuie să vină aici și doamna Soriano, care era responsabilă cu agricultura, să vedem cum s-a făcut așa ceva la două luni de la alegeri, fără niciun fel de temei juridic și politic din partea Comisiei Europene și aceste ajutoare cu 63 de anexe în Castilla și La Mancea a fost o dezbatere chiar ieri ca administrația regională să fie mm, uh, dată în judecată tocmai și să, să se ancheteze de către procuratura regională tocmai că s-au acordat ajutoare publice fără a avea un program de dezvoltare rurală aprobat. Deci din punct de vedere juridic nu există un temei pentru că uh, nu se poate crea o așteptare obiectivă Uh, fără un temei juridic, dar cred că există într-adevăr o înșelătorie politică acolo, deci la două luni înainte de alegeri, ca să se uh, creeze niște speranțe și să se uh, creeze și un avantaj electoral, se acordă aceste ajutoare și cred că a fost o înșelătorie și consider că uh, Dacă vedem care sunt uh, uh, motivele obiective și dreptul comunitar, nu s-a încălcat programul de ajutor pentru că nu exista un program la acea oră. Însă dacă se decide să se mențină această petiție deschisă, atunci sigur ar fi foarte interesant să vedem care au fost motivele pentru care administrația de, de Copedal a promis că acordă aceste ajutori, ajutoare cu 63 de anexe în care se spunea că nu se puteau acorda aceste ajutoare și toate astea înainte aprobarea acelui plan de dezvoltare. Gut. la sfera Gut. Sí, gracias. Eh, en primer lugar, dar las gracias al hospital. Mulțumesc și mulțumesc și petiționarilor Domnul uh, coleg uh, a vorbit de doamna de Cospedal, deci a intrat pe terenul politic. Eu n-aș fi făcut asta, dar în fine a făcut-o domnul, domnul uh, Gutierrez. Deci eu președinte unei comunități autonome care vrea să mizeze pe agricultura ecologică, ceea ce eu cred că e foarte bine. Și sunt convinsă că și Comisia va fi de aceeași opinie și dă un decret uh, și bineînțeles că guvernele sunt în slujba tuturor, și cei care au votat pentru ele, și care, cei care n-au votat, și se, se acordă aceste ajutoare, se încep investițiile, culturile, apoi vine un guvern diferit și uh, el face exact pe dos uh, și taie acele fonduri. Eu cred că un guvern serios nu trebuie să taie fondurile și să uh, aducă daune agricultorilor și președintele care președintele care a urmat doamnei de Copedali a lăsat pur și simplu în aer pe toți acei agricultori care au vrut să profite de ajutoare, care au cultivate ecologic timp de 2 ani, aveau anumite așteptări uh, de vânzări și nu uh, și-au mai putut realiza aceste venituri. Agricultura ecologică a avut uh, de pierzut, că nu poate, a avut de pierdut că nu poate trăi fără ajutoare, s-a pierdut și securitatea juridică, că nu poate, se poate întâmpla așa ceva. De fiecare dată când are loc o schimbare de guvern, sărmanul cetățean nu știe ce legi să mai respecte și nu. Deci insecuritate juridică. Apoi, nu nu a fost respectat principiul de bună guvernanță, de bună credință, pentru că un bun uh, guvernant e cel care menține ajutoarele, tocmai ca să-i ajute pe cetățenii săi. Bunul uh, guvernant nu este cel care taie ajutoarele, ci care le menține. Deci eu cred că trebuie să menține deschis această petiție, să vină în fața noastră cine dorește, dar să, să, să se explice de ce guvernul din Castilia și La Mancha lasă pe cetățenii din Castilla și La Mancha cu pierderi de milioane după ce au investit în agricultura ecologică. Planul de dezvoltare rurală, sigur că ne-a explicat comisia că ținea cont de argumente meteorologice, dar securitatea juridică e competență europeană, încrederea în autorități, principii, bune credințe, toate acestea sunt de competență europeană. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! foarte mult, domnul Weitz. Danke, Chair. Uh, ich werde in Deutsch sprechen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană. Uh, ceea ce am observat, în primul rând, ar trebui să ne punem întrebarea de ce un guvern ar uh, face reduceri în ceea ce privește agricultura ecologică în timp ce această agricultură ecologică îndeplinește toate obiectivele în mod exemplar. Sigur că eu nu sunt un uh, specialist în politică internă spaniolă, dar doresc să adresez o altă întrebare care se uh, adresează și Comisiei și, în general, celor uh, specializați în agricultură. Dacă fermierii și agricultorii semnează contracte și contracte de promovare, atunci ei își asumă un contract și își asumă anumite obligații și asta pentru următorii ani, 5, 7 ani, depinde de perioadă și își asumă să respecte ceea ce este prevăzut în contract. Însă partenerii de contract nu sunt obligați să respecte ceea ce au semnat. Deci nu există certitudine juridică uh, pentru cealaltă parte. Deci uh, noi ne asumăm o anumite obligații, dar nu există certitudinea juridică că cealaltă parte își va asuma obligațiile sale. Și există exemple uh, în acest sens, dacă, de exemplu, majoritățile politice se schimbă. De exemplu, eu trebuie în continuare să-mi uh, asum și să-mi respect obligațiile, chiar dacă suma de subvenționat se înjumătățește. Și s-a întâmplat asta în repetate rânduri. Și pentru noi este o chestiune care ține de a supraviețui sau a nu mai supraviețui în domeniul agricol. Și ne confruntăm mereu cu această problemă. De aceea eu consider că trebuie să continuăm să păstrăm deschisă această petiție. Peter Iar? Peter Iar. Susțin 100% ceea ce a spus antevorbitorul meu. Este vorba despre credibilitate până la urmă, care a fost descrisă foarte bine. Pentru că, da, într-adevăr, nimeni nu are nimic împotrivă dacă se spune că perioada de uh, subvenționare s-a încheiat și că trebuie să aplic din nou, să intru într-un nou program. Sigur, regulile jocului trebuie respectate, dar nu pe parcursul jocului. De aceea sunt uh, și eu de părere că petiția trebuie păstrată deschisă. Și trebuie privită această petiție și din perspectiva agricultorului, pentru că uh, agricultorul este cel care se află în background. Fie că a fost aprobat programul, fie că nu, agricultorul a primit o ofertă, s-a decis să facă agricultură ecologică, a realizat un business plan, a spus că în anumite condiții poate face acest lucru. Și uh, situația a fost uh, prezentată de antevorbitorul meu, pentru că este vorba de semnarea unor contracte și uh, condițiile care au fost prevăzute, rezultatele uh, la care uh, s-a angajat trebuie să fie oferite. Și nu se poate ca în anumite programe care există deja să se facă anumite reduceri. Noi în Germania nu cunoaștem așa ceva. Um, se întâmplă multe lucruri, dar rugămintea mea este uh, aceasta. Haideți să privim lucrurile din perspectiva agricultorilor. Și mă refer la toți cei implicați, pentru că perspectiva se schimbă automat. Pentru că nu vreau să discutăm aici despre ce suprafețe agricole ecologice avem nevoie. Însă, vine vorba despre a promova această agricultură și trebuie să ținem cont și de credibilitatea politică. Și aceasta este întrebarea mea către comisie. Sigur că suma care trebuia plătită nu era uh, controversată sau era controversată. Nu contravenea legii oricum. Deci, se putea face acest lucru? Asta este întrebarea mea. Eu însă propun să păstrăm uh, petiția deschisă și să mai analizăm lucrurile. nu are rost să mai continui uh, pe această direcție, dar cred că nu putem să ne comportăm așa unii cu alții. Așa ceva nu se face în lumea afacerilor. Este vorba de contracte, fiecare parte trebuie să-și respecte obligațiile și cel puțin să se comporte decent. Thank you. Mr. Terica Bras. Mulțumesc, domnul Terica Bras. Thank you. Uh, uh în tengo mucho más uh, que... Mulțumesc. Păi n-am mult mai mult de spus decât ce au spus colegii mei. Sunt de acord cu ei. În acest timp de discuții spuneam ei că ar fi bine să se folosească mai multe argumente raționale și mai puțin partizanat. Să nu avem lupte politice aici. Cei care au spus că s-a luat o măsură retroactivă a celor care au spus asta, reamintesc că tocmai ei care se plâng acum au adoptat și ei măsuri retroactive pentru ajutările pentru energii uh, din surse regenerabile. Au fost ajutoare acordate pentru energie regenerabilă și ei au adoptat măsuri retroactive ca să le elimine, ceea ce cred că e absolut anti-european. Însă, cumva să nu, aș spune să nu folosim argumente meschine și discuții partizane. Trebuie să vedem care sunt criteriile obiective, să respectăm angajamentele asumate. Aici, da, sunt alături de colegii mei, trebuie să lăsăm deschisă petiția. Mulțumesc. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să ne să revenim la petiționari Ați urmărit uh, discuția pe care au avut-o colegii noștri, uh, de asemenea ați ascultat poziția Comisiei Europene. Vă dau acum cuvântul uh, pentru două minute pentru a trage concluziile. Muchas gracias. Eh, yo voy a hacer... Da, mulțumim. Eu vreau să nuanțez ce a spus domnul Gutierrez, care este din aceeași regiune cu mine. Noi suntem agricultori ecologici, am semnat un contract pe care ni l-a oferit administrația cu anumite condiții. Noi n-am pus nicio condiție, niciun termen. Noi vrem să ni se respecte condițiile contractuale, ce scrie în contract. Să se schimbe condițiile dacă nu sunt bani și atunci agricultura ecologică va continua și cei care nu vor mai putea cu cantitățile astea să nu mai facă agricultura ecologică, dar trebuie respectat contractul. Pentru că dacă nu trebuie să se ia o decizie în justiție. Eu în primul rând... Da. Ca rezumat dar celor auzit aici, în primul rând Înaintele Phil Hogan, în uh, dialogul cu cetățenii în Toledo, Consiliul pentru Agricultură din Castilie La Mancha a recunoscut că poate s-au înșelat autoritățile. Păi atunci să fi și uh, corectat eroarea. În ce privește condiția suspensivă, uh, s-a spus că nu se poate rezolva până când nu s-a aprobat acel uh, program de dezvoltare. Deci am înțeles cu toții că dacă nu se aprobat programul, nu veneau banii de la Europa și nu erau nici ajutoare. Dar uh, dacă se va fi aprobat, urma să fie cu contractul semnat, nu să se mai modifice din nou condițiile nu știu, poate că e o înșelătorie sau nu, dar acest, uh, această cale de atac a fost utilizată Uh, și s-a făcut această măsură sub mai multe administrații s-a luat această măsură, dar s-a interpretat uh, literalmente, cum spune norma, că nu uh, nu se mai pot modifica lucrurile. Apoi am văzut, pe de altă parte, că uh, unii au spus că în oferta făcută de administrație s-a respectat legislația europeană. Poem în, plan, în uh, program aprobat, uh, s-a făcut un calcul al uh, uh posibilor pierderi. Apoi, în față de ce a spus Comisia, da, Castilia la Mancia este o regiune unde nu e multă producție și tocmai de, tocmai de aceea pierderile sunt mai mari. Trebuie arat, pământul trebuie îngrijit și asta se face oricum și dacă producția e mai mare sau mai mică. În ce privește suprafețele, în 2015 vorbeam de mai mult de 300.000 de hectare, deci cred că condițiile erau îndeplinite. Acum să vedem, nu, totuși autoritățile nu își vor corecta eroarea, pentru că dacă nu, agricultorii nu vor mai putea să-și exercite profesiunea. Și în legătură cu programul de dezvoltare regională, geografia Europei e diferită, niște comunități au nevoie de procente mai scăzute pentru agricultura ecologică, altele de uh, ajutoare mai importante și mai spun că Comisia permite ca o comunitate autonomă să nu respecte siguranța juridică. S-a tot spus asta aici. Este un contract care trebuie respectat. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că, că ați călătorit până aici și ați prezentat aceste lucruri, pentru că este o petiție foarte complicată. Complicată din uh, multe motive, uh, nu doar politice. Comisia ne-a spus că nu este nimic nou uh, de vara trecută. Într-adevăr, subscriu și eu la aceasta, nu există elemente care să se fie adăugat. Uh, în continuare este însă o chestiune foarte sensibilă din punct de vedere politic și cred că trebuie să anchetăm în continuare. De aceea propun să păstrăm deschisă petiția. Mă uit uh, printre dumneavoastră, printre colegi și pot să vă propun următorul lucru. Deci păstrăm petiția deschisă și o trimitem către Comisia Agri și solicităm un aviz din partea acesteia. Pentru că ține de competența agri 100%, juridic vorbind, și cred că este oportun să le cerem uh, părerea, să le solicităm un aviz, să le solicităm să analizeze lucrurile și să vedem care este conformitatea cu programele deja existente și cu prevederile existente. Și cred că toată lumea este de acord cu acest lucru. Așadar, haideți să procedăm așa. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc de asemenea pentru contribuția dumneavoastră și pentru faptul că ați adus acest subiect în discuție. Trebuie să vă spun că eu trebuie să plec la uh, grupul de pilotaj uh, cu privire la Brexit. Uh, și uh, vă veți bucura acum de o persoană mult mai amabilă în calitate de președinte, Valcea va prelua în locul meu. Eu plec la cealaltă ședință, după cum vă spuneam, și ne revedem uh, mai târziu în această după amiază. Nu cred că voi lipsi o perioadă prea lungă de timp, dar încă o dată vă las pe mâini cât se poate de bune. Entuziasm.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 Dragi colegi, vă propun să continuăm. Uh, voi vorbi în limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Este vorba despre maghiară. Barátaim, a, um, az 1525 per 2016-os petíció következik. Vom trece acum la petiția 1525 per 2016. Este vorba despre o chestiune foarte complicată și, de asemenea, un subiect uh, foarte sensibil. Cetățeanul uh, spaniol, domnul Arias, menționează că există 379 de cazuri de crimă încă nesoluționate, comise cel mai probabil de gruparea teroristă ETA în Spania. În octombrie 2017, pe 11 octombrie, am dezbătut uh, deja această petiție la comisia noastră și am decis că este un subiect foarte sensibil, uh, deosebit de dificil și am decis să transmitem scrisori către guvernul spaniol și am solicitat avizul Comisiei Europene și am încercat să mergem înainte cu acest subiect. Am primit răspunsuri la anumite dintre scrisorile trimise de noi, dar se pare că Comisia PETI nu este mulțumită de calitatea răspunsurilor primite. Din acest motiv, unii dintre colegii noștri au solicitat Comisiei să mai avem o dezbatere pe marginea acestui subiect. Sunt bucuros să declar deschisă această dezbatere și, dacă îmi permiteți, în primul rând aș dori să dau cuvântul reprezentanților petiționarului, ori lui Daniel Portero de la tore, ori lui Michel Angel Rodriguez Arias. Aveți cuvântul împreună, aveți 5 minute. Sí, buenas tardes a todos y muchas. Bună tuturor și mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Vreau să vă spun cine sunt. Sunt președintele unei asociații, dar sunt și fiul unei persoane care a fost asasinată de ETA de, din mai mult de, de 800 de asasinate comise de ETA. Tatăl meu era procuror șef în Andaluzia și Aici nu sunt doar eu, ci sunt și alți membri unor familii de victime este și doamna Pagasa Ortundua, doamna Jimena de Veseril, deci sunt deputați care au membri asasinați în familie. Obiectivul nostru a fost întotdeauna să uh, rezistăm aceste ETA care a încercat destabilizarea tatălui, deci, uh, statului, în cazul acesta uh, destabilizarea justiției, ca în cazul tatălui meu care era procuror, destabilizarea poliției, în cazul doamnei de Veseril, sau uh, destabilizarea forțelor de stat, cum era uh, fratele doamnei Maita Bagata Ortundua, uh, din uh, anii 60 uh, au comis ETA multe asasinate, însă problema e că din aceste mai bine de 800 de asasinate, aproape jumătate, aproape 379 de cazuri încă n-au fost soluționate. Justiția spaniolă nu a făcut pași înainte. După cum a spus, au trimis scrisori, a răspuns și ministrul de justiție și procurorul uh, Uh, de la Procuratura Generală, Ministrul Justiției a făcut uh, niște aluzii vage și puțin concrete și foarte generale în răspunsurile sale și a dat vina chiar pe sistemul de justiție, pe, de curtea, pe Curtea Supremă, că eh, ea trebuia să rezolve problema. Apoi, Procuratura Generală ne-a trimis un raport realizat în 2011 eh, datorită președintei eh, Asociației Victimelor Terorismului, aici de față, așa cum eurodeputată Maite Pagasa Ortundua, dar nici așa nu s-a făcut pași înainte. Deci din 2011 nu s-a rezolvat nimic până acum. Deci avem două din patru răspunsuri care sunt la un nivel vag și trebuie să facem totuși ceva. Președintele am, primit am o scrisoare și uh, președintului așa numite autorități uh, naționale audienția și a mai rămas Dolores Delgado, procurare expertă în antiterorism, care la fel i s-a trimis o scrisoare, dar acum ar trebui să o trimitem din nou pentru că uh, tocmai a fost numită ministra justiției nou guvern, Pedro Sanchez, în Spania. Deci, e bine să-i trimitem din nou această scrisoare în noua funcție a doamnei Dolgado. Deja uh, trimisesem o scrisoare, dar acum, iată, este ministra justiției și cer de aici, pentru că uh, nu ni s-a răspuns Eh, de către toate instituțiile din Spania, de să se solicite Poliției Naționale și instituției Guardia Civil, Centrului Național de Informații din Spania, eh, avocatului poporului care a închetat cazurile astea, dar nu le-a rezolvat. Deci există instituții, cum ar fi Ministerul de Interne, care ar avea multe de spus pe tema asta, dar cel mai important și insist că e că dorim ca Parlamentul European să întocmească o delegație, să facă o vizită, tocmai eh, pe lângă aceste instituții, să le întrebe de ce. De ce nu ne răspund, de ce nu rezolvă cazul ăsta? E o chestiune care ține de drepturile omului. Eu astăzi aici sunt vocea tuturor victimele terorismului și am moștenirea asta și reprezint pe ei, reprezint pe toți cei care nu mai pot să vorbească astăzi în fața noastră, pe tatăl meu, care da, lui s-a făcut dreptate, dar aproape jumătate din victimele acestea nu s-au bucurat de dreptate. Și sigur, se spune că Spania a despăgubit. Nu, n-a, n-a despăgubit nimic și cel mai rău, și pe asta vreau să mă concentrez, e că ne-au mințit cei de la Audiența Națională, care e autoritatea maximă sau instanța maximă în Spania, care judecă cazurile de terorism și spun foarte clar aici că ne-au mințit și spun asta pentru că am, am sesizat cu un caz foarte concret de două din aceste 379 de victime, Manuel Samareniu, consilier al Partidului Popular uh, din, uh, într-o regiune, mă rog, a țării Bașilor și apoi cel care i-a urmat în funcție după șase luni, în fine, doi oameni care au fost asasinați uh, într-o perioadă de șase luni, nu mai mult, au fost amândoi consilieri ai Partidului Popular și au fost eliminați sistematic de ETA și cel mai rău e că chiar această instanță supremă Audienția Națională a ajuns să ne spună acum două săptămâni că Uh, acești doi domni, deci, uh, mă rog, uh, ceea ce au făcut asasinii, au făcut niște fapte care deja au fost pedepsite, asta ne-au spus. Prin sentința numărul 6 a Audienței Naționale de 14 februarie 2018, deci chiar acum, uh, în perioada asta, ni s-a, ni s-a spus că astea sunt fapte care deja au fost pedepsite. S-a făcut un raport și al procuratorii de pe lângă această autoritate uh, supremă care uh, se contrazice pentru că ce spune raportul procuratorii e că acești doi consilieri ai Partidului Popular sunt două cazuri care nu au fost rezolvate. Asta se spune la pagina 9 al raportului uh, procuraturii pe care, de care dispuneți e din 15 ianuarie 2017 și la pagina 25 al acestui raport unde se spune că autorii sunt uh, necunoscuți. Dar totuși, chiar această instanță, audienția, uh, e clar că nu vrea să facă lumină, iată, aproape jumătate din cazuri nu au fost rezolvate și minte această instanță și spune asta clar. Și insistă ne a utilizat aceste două cazuri ca fiind un exemplu clar și asta e o probă clară pentru noi că ei nu au nicio, niciun chef să rezolve aceste cazuri. Toate aceste crime și dăm dovada uh, comisiei, se spune că aceste crime, toate crimele comise de organizația teroristă ETA au făcut obiectul unor anchete de poliție și a organelor de justiție, spune instanța supremă din, din Spania că uh, s-au dat sentințe sau în Spania sau în Franța și majoritatea, în majoritatea cazurilor au fost uh, autorii și complici au fost, închi, au fost condamnați la închisoare, în fine, se spune că toate crimele au fost rezolvate. Asta e o minciună. Se spune că toate persoanele recunoscute ca victime ale ETA au fost despăgubite, chiar dacă n-a fost posibil să se identifice autorul, pentru că există o legislație specifică de zeci de ani de zile. Și, aici, și asta e o minciună. Legislația asta specifică pentru victime terorismului datează din 1999, deci n-au trecut nici 20 de ani. Când se vorbește de multe zeci de ani de zile, păi să așteptăm măcar să treacă 20 de ani. Și spun eu că mint, pentru că nu toate crimele astea n-au fost... Uh, din aceste 379 de cazuri, sunt șapte cazuri de, mă rog, eliminare fizică, pur și simplu, a, ca și cum au, au arde un, un întreg dosar, pur și simplu, ca și cum nu s-ar dori să se știe adevărul. Și atunci este o minciună că toate cazurile au fost anchetate. Mai mult de 200 din aceste 379 de cazuri care nu au fost rezolvate, nici măcar nu au 100 de file de dosar. Și mai rău de la instanța supremă, audiența națională și de aceea am vrut să fiu astăzi aici că doar s-a făcut o analiză începând cu anul 1978 încolo. ETA a fost înființată în 1959 și rapoartele trimise de Audiența Națională datează începând cu 1978. Asta pentru că le teamă de legea de amnistie din 1977. Că se pare că dacă asasinii au fost, au fost amnistiați, dar s-a amnistiat și calitatea de victimă, adică și victimele, ca să spun așa, au fost amnistiate, că nu li s-a făcut dreptate și asta nu este de înțeles. Pentru că din anul 1959 până în 1977 sunt 70 de cazuri care n-au fost rezolvate, care ă, dacă le adunăm cu celelalte, iată, ne dau aproape o cifră de 400 de cazuri. Deci nu s-a făcut o anchetă din partea Audienței Național uh, și nu s-a, nu s-a anchetat ce au făcut alte autorități. S-a anchet, s-au anchetat doar obiectele materiale, nu știu, urme, pistoale, dar nu uh, s-a anchetat ce, s-au, ce au făcut celelalte autorități ale statului. Există proceduri, există proceduri de a condamna, prin care s-au, s-au condamnat și cei care au comandat asasinate în alte cazuri, nu doar probleme materiale, dar aici nu s-a făcut. Deci nu, nu, nu ne lasă pur și simplu să, să anchetăm lucrurile. Sunt uh, crime împotriva umanității și Spania a recunoscut asta, însă a trebuit să mergem în Argentina ca să putem face o anchetă a cazurilor înainte de, produse înainte de 1974. Deci vă rog să trimiteți o delegație uh, cereți rapoarte și de la poliție, de la Audiența Națională, dar vă rog, că noi uh, avem impresia că nimeni nu ne, nu, nu ne apără, noi vrem dreptate, nu vrem bani, vrem doar să se facă dreptate. Mulțumesc! Köszönöm szépen. Jeroen Blomsmát kérném most az Európai Mulțumesc foarte mult. Doresc să-l rog pe Edward Blomsman să ne prezinte avizul Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta este un subiect foarte sensibil și aș dori să încep reiterând simpatia mea pentru acest petiționar și pentru toate celelalte familii uh, care au fost victime ale unor acte teroriste. Am explicat deja în octombrie că, din păcate, competențele Uniunii Europene sunt de așa natură încât nu putem să facem atât de mult încât să oferim justiție acestor persoane. Însă ce putem să facem este să îmbunătățim situația victimelor actelor de terorism și familiilor lor. Am menționat acest lucru și ultima dată. Este vorba despre directiva privind combaterea terorismului adoptată anul trecut, care va intra în vigoare în septembrie decembrie anul acesta și care va oferi multe drepturi și sprijin victimelor terorismului, inclusiv dreptul de a primi sprijin special pe o perioadă de lungă durată, atâta timp cât este necesar. Trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi vor fi în vigoare din septembrie 2018. Se întâmplă și alte lucruri în acest moment. De exemplu, în curând vom începe să uh, Înființăm un centru european de coordonare pentru victimele europene ale atacurilor armate și um, Cunoașteți probabil munca uh, consultatului special al uh, președintelui Juncker, care uh, anvizajează metode de implementare mai bună a sprijinului acordat victimelor actelor de terorism. Sigur că asta nu vă oferă mai multă dreptate, nu vă face justiție, însă cu angajamentul tuturor de aici, suntem convins că vom putea să îmbunătățim viața tuturor cetățenilor europeni de acum încolo. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, most pedig a kollégákat kérdem. Mulțumesc foarte mult, aș dori să dau cuvântul colegilor. Nu știu dacă dorește cineva, doamna Faragu. Mulțumesc și în primul rând mulțumesc petiționarilor și mai ales lui Maite Pagasa Ortundua și Terese Jimenez de Seril, care Uh, sigur, mai mult ca oricine dintre noi uh, știu exact care e situația și sigur că pe 11 octombrie a, avut loc o sesiune foarte emoțională și ați explicat bine lucrurile, deci mai mult de 44 din crime n-au fost soluționate și Sigur că delictele au fost prescrise, datele despre autor nu au fost primite, dar este o întreagă organizație, ETA. A fost și un ultim atentat mortal al lui ETA în Mallorca, cu găzile civile asasinate și nici acel caz nu s-a fost rezolvat, n-a fost rezolvat, dar încă n-a fost prescris asasinatul. Eh, noi am trimis niște scrisori, într-adevăr, care n-au avut un rezultat la înălțimea așteptărilor noastre sau ale petiționelor. Deci, ă, da, într-adevăr, de acord cu ce au spus petiționarii, acum vom ă, auzi și pe colegele noastre, în fine, și pe ceilalți colegi ai noștri, dar vom vedea ce au de spus, dar eu, da, într-adevăr, ă, spun să, să, să scriem și Poliție națională, Garda Civilă și nu numai. Uh, Uh, Ministerului de Interne și sigur să facem o misiune, da. Să, da, ar fi bine să schimbăm calendarul și să prioritizăm această misiune. Cred că ar trebui să fie o prioritate noastră, pentru că la anul avem alegeri și mai complicat să organizăm o misiune. Dar voi cere președintelui sau președintei să încerce să organizăm o misiune. Asta se decide la coordonator, dar e important. Chiar dacă competența spune că e de competența statului membru, respectiv, au fost multe cazuri în care Comisia spune că nu are competență, de exemplu, cu copiii răpiți, dar o misiune a Comisiei noastre în Spania a fost organizată. am vorbit cu autoritățile de justiție, cu procurorul. E deci, de folos o asemenea ă, misiune pentru a dezgheța lucruri care cumva sunt înghețate ca să conștientizeze, să conștientizeze mai bine lucrurile astea, voi transmite ă, coordonatorului grupului VPE să ne susțină și coordonatorii, să facem o misiune și sigur ă, îmi exprim uh, sprijinul uh, organizației victimelor terorismului. Cumva să ajutăm și noi să se mai soluționeze uh, din cazurile astea nerezolvate și nu știu dacă s-a făcut tot ce se putea sau nu, dar să ne aducem și noi contribuția comisie de, de la Comisia de Petiții. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Jimenez Veseril. Da, mulțumesc. Domnule președinte, eu da, din fericire, ca să spun așa, știu cine l-a asasinat pe fratele meu, Alberto Jimenez Beseril, care a fost consilier al Partidului Popular din Sevilla de, și pe soția sa. Și era în vârstă de 36 de ani. Da, după câteva săptămâni au și fost arestați autorii și acum sunt încă la închisoare. Dar sunt membri ai familiilor uh, multor uh, victime care nici măcar nu, nu au, măcar, uh, nu, nu spun norocul, dar măcar noi știm cine i-a asasinat pe membrii familiilor noastre, ei nici măcar atât nu știu. Cine a apăsat pe trăgaci? Cine, cine a luat hotărârea? Și nu știu dacă e de acord și Maite. Important este cine a ordinat, cine a, cine a dat ordinul acestor crime. Poate e dificil de găsit autorii material, dar tot, totuși măcar cei care au fost în spatele acestor lucruri, șefii ETA, asta măcar putem face. Deci eu cred că declarația încetării ETA este doar una de propagandă. ETA deja era înfrântă și atunci aș vrea să știți că această organizație a ignorat uh, situația victimelor. când au cerut iertare a fost uh, ceva fals și ipocrit. Dar nu s-au gândit niciodată la, la fratele meu, că era politician, nici la fratele lui Maite, că era polițist nici la tatălui Daniel, că era un procuror, la, dar ei nu s-au gândit niciodată, deci nu, lor nu le-au cerut iertare niciodată. Nu au cerut iertare niciunei victime, deci să nu mai înșele pe nimeni. și sfârșitul ETA nu poate fi cu adevărat punctul final, pentru că, după cum s-a explicat aici foarte bine de către Daniel, iată, rămân aproape 400 de crime cu autor necunoscut și nu vom accepta niciodată uh, această impunitate. Deci, uh, Comisia noastră, deci deja de un an de zile când au venit, pe, acum un an de zile când au venit petiționarii, reprezentanții ai familiilor acestor uh, persoane asasinate, iată, astăzi din nou sunt aici, spun că aceste scrisori, cărora nu li s-a răspuns, practic, să nu rămână așa nerezolvate, de să mai facem ceva. Am cerut uh, deja o misiune în Spania uh, și la ora aceea erau de față mai mulți deputați și au fost de acord și nu știu de ce s-au frânat lucrurile astea și s-au prioritizat alte, s-au prioritizat alte misiuni. Sigur că toate petițiile sunt importante, dar uh, să știți că este și asta o petiție foarte importantă. Deci, sunt sute de familii care cer dreptate, cer să știe adevărul și merită să afle adevărul și ETA nu o să colaboreze niciodată. ETA știe foarte bine cine a asasinat, cine a ordonat asasinatele. Ei știu foarte bine lucrurile astea și când au dat declarația asta că predau armele și așa mai departe, n-au colaborat niciodată cu justiția. Ei trebuia să, ei trebuia să colaboreze. Dar n-au făcut nimic, de aceea nu putem să ne așteptăm nimic de la ETA, că sunt doar teroriști și criminali. Dar noi nu suntem teroriști, nici criminali, noi suntem de partea de dreptății, a adevărului și nu avem dreptul să ajutăm pe aceste familii, să le dăm speranțe. Deci eu cer comisiei să nu doar să lăsăm deschisă petiția asta, ci să organizăm o misiune în Spania, să vorbim cu ministrul de interne, cu Uh, procurorul general, uh, ministra justiției, în fine, cu orice fel de autoritate care ne poate ajuta să se facă lumină și mai spun doar comisiei că eu cunosc foarte bine și da, cunosc foarte bine această directivă, că am colaborat și eu la întocmirea ei directiva privitoare la victime din 2011, da, știu până știu, știu ce se întâmplă cu legislația, dar nu prea apără victimele terorismului. Dar voi continua să fiu activ, dar într-adevăr spun comisiei că puțin s-a făcut. Nu ne putem uh, limita la asta. Ei spun că n-au competență și eu înțeleg, dar totuși are competență Comisia noastră și Comisia Europeană trebuie să aibă competență ca toți cetățenii europeni, că or fi victime, că nu or fi, să aibă drept egal de acces la justiție. Ca asta ne cer uh, petiționarii și trebuie să-l și acordăm. Căsăm. Căsăm se Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mi hermano y precisamente por eso le voy a aclarar algo. Eh, mi hermano fue asesinado. Fratele meu a fost asasinat uh, pentru că a fost un lider, un lider natural, un militant al Partidului Socialist uh, Euskadi și era militant și activist uh, susținător al drepturilor omului, iar uh, grupul pe care l-am înființat noi în calitate de cetățeni uh, din uh, uh țara Bascilor a obținut premiul Zaharov în 2003, uh, doi dintre prietenii noștri, unul era fratele meu, cealalt Jose Luis, un militant activ, franchist, jurnalist. Jurnaliști amândoi, amândoi au fost uh, asasinați. Cei care primiseră premiul Zaharov în anul 2000. Există Cred că știți foarte bine că uh, așa stau lucrurile. Cum este posibil să se existe atât de uh, multă nedreptate? În țara bascilor, libertatea uh, de conștiință a fost uh, persecutată multă vreme. Asasinatul este doar o mică picătură în tot ceea ce se întâmplă. Este o structură întreagă de teroare, de persecuție. Un uh, fenomen care se propagă și care seamănă foarte mult cu structura mafiei italiene, dar care se referă foarte mult uh, la o formă, uh, care e o formă identitară a asasinatului. Am văzut lucruri care îmi păreau cunoscute. Um, semănau cu ecosistemul de teroare în care am crescut. A trebuit să ne convertim în uh, activiști, în susținători al drepturilor omului. Vă voi povesti un uh, caz de asasinat din San Sebastian. Se regăsește în aceste documente. În uh, satul de unde provin, în Dalau, uh, peste 600 um, de cazuri au fost uh, să, soluționate. S-au, au existat multe traumatisme, multe daune, multe pagube, iar judecătorul pentru că atunci nu exista un tribunal specific la Madrid, a păstrat deschis cazul respectiv până au fost păstrate, pă, plătite indemnizațiile. Apoi, în ziua imediat următoare, a anuncat raportul la gunoi. Ce doresc să vă spun cu aceasta? Că este necesar și pentru a oferi uh, reparații morale ca această comisie să călătorească în Spania. Pentru că puteți face mult mai mult decât vă imaginați, mult mai mult decât uh, spun regulile, mai mult decât uh, o fac scrisorile pe care le-ați trimis unele care au rămas fără răspuns, mai mult decât uh, se întâmplă în cazul contestațiilor care au fost înaintate. Sigur că putem să ajutăm, pentru că trăim într-o perioadă post-teroristă, iar justiția și adevărul noi, în calitate de deputați europeni, de instituții europene, putem să uh, ne asumăm uh, anumite lucruri și să uh, facem bine. Din punct de vedere moral, putem să impunem o anumită dialectică. De ce să nu încercăm acest lucru? Haideți să o facem. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen, Terika Brasz úr kért még szót, parancsoljon. Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Uh, a mí es que casi ni me corresponde hablar. Nici nu știu dacă ar trebui să iau cuvântul eh, cu privire la fapte atât de dramatice, atât de teribile care s-au întâmplat. În realitate, ar fi trebuit să fiu în altă parte, dar am dorit să fiu aici alături de dumneavoastră pentru a-mi exprima simpatia și empatia față de dumneavoastră, pentru că s-au întâmplat niște lucruri îngrozitoare. Și trebuie să insistăm asupra lor. Sunt de acord uh, cu acest lucru. Trebuie făcut ceea ce trebuie făcut. Acesta este un caz uh, de natură juridică și care ține de materia polițienească. Și, într-adevăr, sunt de acord cu vizita pe care o propuneți. Însă, trebuie să ne amintim că un vizită de uh, descoperire a faptelor, fact-finding visit, este o vizită pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat. Și sigur că ceea ce s-a întâmplat este îngrozitor. Nu e ca și cum uh, am merge uh, undeva și am observat că situația se deteriorează. Nu, acestea sunt fapte cunoscute, îngrozitoare. Și, din acest motiv, nu știu în ce măsură am putea să um, îmbunătățim lucrurile. Nu știu în ce măsură uh, vizita aceasta um, ar putea să ajute, pentru că am scris scrisori, uh, am um, avut solicitări, am uh, desfășurat campanii. Printre altele, însă vizita este oportună, pentru că, permiteți-mi să vă spun un lucru, chiar dacă se face dreptate, niciodată dreptatea aceasta nu va fi absolută. Pentru că o viață pierdută nu se poate plăti nici cu 20, nici cu 400 de ani de închisoare. În acest sens, din păcate, acest sentiment de nedreptate va rămâne pentru totdeauna. Deci, dacă această vizită se consideră că este utilă, da, haideți să mergem mai departe cu ea. Dar trebuie să nu uităm că o astfel de vizită nu ne va ajuta să descoperim fapte noi. Dar dacă se va obține totuși ceva, sigur sunt pentru. Doar doream să subliniez și să-mi exprim sentimentul uh, acesta care mă cuprinde și faptul că dorim într-adevăr să obținem ceva, dar cu cât suntem mai eficienți, cu atât mai bine. Mulțumesc! Köszönöm szépen! Mielőtt el, elnöklőként megpróbálnám megfogalmazni. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a trage concluziile în calitate de președinte, aș dori să spun, să mă exprim în calitate de membru al acestei comisii și de eurodeputat, care se ocupă de uh, această chestiune uh, și care ne preocupă și pe noi la PP. PP-ul susține această petiție și face tot ce este în putință pentru a uh, se ajunge la adevăr și pentru a se face dreptate. Și pe baza dezbaterii noastre aș dori să trag cinci concluzii. În primul rând, bineînțeles că vom lăsa pe această petiție deschisă cred că toată lumea este în uh, sentimentul meu, trebuie să rămână deschisă și trebuie să uh, urmărim ce se întâmplă în continuare. A doua cerere a fost uh, să organizăm o misiune în Spania. Și da, putem uh, să înregistrăm această solicitare și să o transmitem organismului sau entității competente care are dreptul să ia o decizie. Deci să trimitem această uh, cerere la ședința coordonatorilor. Dacă îmi permiteți, o să vă spun și care este poziția mea. Probabil că autoritățile din Spania nu uh, acordă acestui subiect importanța cuvenită și deci este foarte important ca Parlamentul European să-și exprime uh, sprijinul și să exercite presiune asupra autorităților uh, spaniole uh, pentru ca ele să abordeze chestiunea cu importanța necesară. O altă concluzie, noul ministru al justiției este fostul uh, procuror antiterorism din Spania și deci o să-i transmitem și lui o scrisoare în care să îi spunem că dorim răspunsuri mai concrete și măsuri mai uh, concrete uh, adoptate de către autoritățile din Spania. Uh, a patra sugestie. Cred că ar trebui să transmitem dosarul ombudsmanului din Spania, care nu face parte din guvernul spaniol și care poate avea o uh, abordare obiectivă Deci uh, să cerem uh, și ombudsmanului uh, poziția sa. Practic, cam asta putem face pentru a continua cu acest dosar. În orice caz, constat că domnește consensul între colegi, iar ce aș putea să le spun petiționarilor e vă rog să continuați să depuneți eforturi. Știu că e nevoie de multă energie pentru a continua să faceți progrese în acest domeniu, dar în orice caz trebuie să continuați să depuneți Uh, eforturi și aș dori să vă asigur că vă bucurați de sprijinul nostru, vom face tot ce ne stă în putință, așa cum am făcut deja și până acum, vom continua și pe viitor, însă aș mai dori să mai spun ceva. Nu putem lua o uh, decizie în locul autorităților uh, spaniole sau a sistemului judiciar uh, din Spania. Dacă am fi avut această competență, am fi luat o decizie, probabil. Am fi făcut dreptate. Însă, din păcate, așa cum spuneam, e uh, de competența uh, sistemului judiciar spaniol. Aș dori să dau cuvântul petiționarilor pentru două minute acum. Sí, gracias. Hay una cuestión que nos parece muy importante puntualizar. Mulțumesc. Sunt uh, anumite lucruri care mi se par foarte importante. Aceste crime care au fost comise eh, sunt foarte importante. Nu sunt numai crime comise de ETA, sunt monstruoase, sunt crime împotriva umanității, pot fi calificate astfel. Dar există programe care se suprapun. Există o solicitare care eh, nu se referă numai la justiție, ci la a se face dreptate este o problemă suplimentară care se adaugă la aceste crime în sine. Este vorba despre impunitate. Vă voi oferi un exemplu pentru că doresc ca lucrurile să fie clare. Pe 25, săptămâna viitoare, luni, acum 20 de ani, a fost uh, asasinat Manuel Samareño. Sunt 20 de ani de impunitate. De 20 de ani Spania investigează. S-au împlinit 20 de ani și de la asasinatul de Caso și tot 20 de ani s-au împlinit. În Argentina Uh, s-a admis un astfel de caz, s-a admis uh, acuzația de crime împotriva umanității, persecutare, asasinat selectiv și uh, și de casă și Amarenio uh, au fost uh, vizați. Când Argentina a cerut Spaniei, pentru că acesta este contextul de unde a pornit minciuna, ei bine, Argentina a solicitat să se investigheze în continuare pentru că s-a decis să se investigheze uh, în cazurile de Caso și Amareniu și când uh, Argentina a făcut solicitarea, iar Spania a răspuns că aceste cazuri au fost deja rezolvate și uh, că au existat sancțiuni. Ceea ce este o minciună absolut rușinoasă. Este o minciună care arată că nu există niciun fel de limită, pentru că să lași două asasinate fără să fie sancționate în niciun fel timp de 20 de ani este foarte grav. Dar pe când, când victimele traversează Atlanticul, merg în Buenos Aires și își caută acolo avocați pentru ca Argentina să investigheze cazurile, pentru că ei sunt uh, ei doresc foarte mult să se investigheze și spaniolii refuză acest lucru, e bine, nu este suficient să nu investigheze, ci mai ajung să și mintă să spună judecătorului argentinean că nu poate să investigheze pentru că aceste cazuri au fost închise deja. Și iată aici scrisori uh, ale văduvei uh, din cazul Amarenio, în care se spune că cazul nu a fost uh, soluționat și că totul este o minciună. Există așadar scrisori care susțin că există această minciună. Și în Argentina a trebuit să venim cu un document care să dovedească că ceea ce spun uh, autoritățile spaniole sunt minciuni. Asta încercăm să explicăm. Spania nu dorește în niciun fel să se investigheze în aceste cazuri. Pur și simplu minte sau răspunde cu răspunsuri generale și ascunde răspunsul la ceea ce am solicitat noi, pentru că uh, nu se dorește să se investigheze nu se aplică uh, niciuna dintre prevederile care ar trebui să fie aplicate și nu se oferă răspunsuri la scrisori. Și ceea ce este și mai grav, dumneavoastră, în calitate de deputați europeni, considerați că este acceptabil ca un stat membru al Uniunii Europene să îndrăznească, să mintă, încercând ca un alt stat să nu înceapă o anchetă. Considerați că un stat european poate să se adreseze Argentinei și să mintă în acest hal, pentru că aceste victime, aceste văduve de 20 de ani trimit scrisori pentru a solicita, a implora judecătorii din Argentina să nu închidă, să nu arhiveze cazurile respective, iar autoritățile spaniole disprețuiesc pur și simplu drepturile acestor victime. Există insultă mai mare decât să lași pe cineva fără uh, să fie sancționat timp de 20 de ani? Există insultă mai mare decât să încerci să înșeli un uh, judecător argentinian pentru că Spania dorește să continue cu această impunitate? Este așa ceva admisibil pentru un stat european? De aceea vă solicităm ca dumneavoastră, într-o vizită în Spania, să uh, inițiați uh, nicio proceduri și să solicitați și toate documentele uh, aferente. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În încheiere, aș dori să mai spun că, deci, uh, păstrăm petiția deschisă. Vom uh, adopta măsurile pe care deja le-am menționat, inclusiv vom cere opinia ombudsmanului uh, din Spania și după ce vom primi răspunsul respectiv, ne vom întoarce la această petiție și o vom discuta în cadrul comisiei noastre. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, trecem la următoarea petiție, ultima, de pe ordinea de zi de astăzi. 0665-2015 adresată de către un cetățean de cetățenie germană privind finanțarea aeroportului din Frankfurt. Din câte am înțeles, petiționarul nu este prezent. dar pe baza analizei pe care am primit-o, putem constata că în anumite chestiuni Valószínűleg minden eh, állítását illetően a valóságnak. Conținutul petiției nu este corect în proporție de 100%, spune președintele, și deci aș dori să dau cuvântul domnului Johannes Heran în numele Comisiei Europene să prezinte poziția Comisiei Europene pe această petiție. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vorbesc în limba engleză. Foarte pe scurt, de altfel. Când am primit uh, petiția domnului uh, uh, H. Uh, S s-a spus că e inacceptabil ca anexa la acest aeroport uh, să beneficieze de finanțare din partea Uniunii Europene, pentru că asta ar uh, însemna că contribuabilii ar finanța o creștere la um, poluarea sonoră. Am examinat chestiunea și autoritățile și fondul FEDER pentru HESA pentru perioada 2000 2020 uh, și ne-am dat seama că FEDER nu finanțează această infrastructură, deci ce? foarte simplu. Deci uh, programul se axează pe uh, diverse priorități, precum inovarea, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, dar programul FEDER pentru regiunea germană, pentru landul Hessen, nu prevede așa cum uh, figurează și în răspunsul nostru înspre petiționar, deci programul nu prevede cofinanțarea infrastructurilor uh, sau proiectelor de infrastructură de scară mare. Și deci e o inexactitate aici. N-aș mai avea nimic de adăugat. Herenul, urcă să nu sepem. Mulțumim foarte mult, domnule Heren. analiza scrisă pe marginea acestei petiții uh, ne-a dovedit că într-adevăr e vorba de o neînțelegere și deci e posibil ca uh, petiționarul să nu fi fost bine informat și deci vă propun să închidem această petiție. Am epuizat uh, ordinea de zi despre, de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterile de astăzi și vă urez o seară plăcută și continuăm mâine cu ședința coordonatorilor iar la 10 jumate vom continua cu ședința obișnuită cu sesiunea de votare. O seară plăcută!